Państwa, rozpoczynamy popołudniowe spotkanie. Începem ședința de după amiază. Doresc să-i informez pe oaspeții noștri că de obicei începem ședințele la ora 15, dar au existat diverse dificultăți de programare și avem și o agendă încărcată, de aceea Începem la 14.30. Este însă posibil ca alți colegi să fie obișnuiți cu ora începerii, ora 15 și de aceea să mai întârzie puțin. Înainte de toate, doresc să îl salut pe domnul Joao Figueredo, membru al Curții Europene de Conturi. Și începem cu un uh, aviz care a fost uh, elaborat de către Curtea Europeană de Conturi. Este vorba despre regulamentul Comisiei pentru politica agrară comună pentru perioada după 2020. Politica agrară este foarte importantă pentru comisia noastră și reforma în domeniul agrar uh, cu atât mai mult privește pe uh, toți fermierii și uh, este important pentru deputați pentru că va trebui să elaborăm și multe amendamente. Subiectul este unul dificil Astăzi, înainte de masă, am discutat două proiecte de raport legate de reforma politicii agrare comune și după aceea vom mai discuta un uh, raport. Sigur că vrem să știm și care este opinia Curții Europene de Conturi și să auzim argumentele, poate că vom putea să preluăm uh, o parte din aceste argumente. Și până acum am colaborat foarte bine cu Curtea de Conturi, pentru că este o activitate și o colaborare care pe noi ne fortifică. Este vorba despre transpunerea în practică a politicilor agrare și adoptarea unei reforme adecvate. Trebuie să ne gândim la problematica specifică din agricultură și uh, uh, a fermierilor. De asemenea, îl salut pe domnul comisar Hogan, care va participa la uh, discuțiile legate de acest punct pe ordinea de zi. Ne va uh, expune punctul de vedere al Comisiei în legătură cu concluziile Curții Europene de Conturi. Cred că putem să intrăm în subiect. Poate că puteți să vă încadrați în 15 uh, minute, domnule Figueredo, și după aceea va avea cuvântul domnul comisar. Dar îi salut și pe toți ceilalți oaspeți prezenți în sală. alți reprezentanți ai Curții Europene de Conturi. Deci, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să vă mulțumesc pentru invitația pe care ați adresat-o Curții Europene de Conturi, eh, pentru ocazia pe care ne oferiți să vă prezentăm avizul nostru în legătură cu noile reglementări ale politicii agrare comune în viitor ne bucurăm că ne implicați în această discuție, dar aș spune că este de asemenea o plăcere să avem uh, această discuție cu membrii ai Parlamentului. Suntem conștienți de importanța uh, noilor reglementări și uh, PAC reprezintă o mare parte a bugetului european. Uh, deci este uh, obligatoriu pentru Curtea Europeană de Conturi uh, să uh, aibă în vedere toate aspectele legate de aceste reglementări. Eu mă voi folosi și de o prezentare în PowerPoint. Înainte de toate, trebuie să ne gândim care uh, sunt până la urmă um, considerentele fundamentale pentru ECA. Noi nu suntem un organism politic, dumneavoastră aveți responsabilități politice și trebuie să uh, argumentăm de ce trebuie noi să elaborăm un aviz. ne gândim la principiile uh, unei uh, politici publice. Trebuie să definim corect care sunt necesitățile publice și dacă aceste necesități sunt bine definite și dacă uh, Uh, încercăm să le îndeplinim, să vedem dacă există obiective concrete în aceste politici publice uh, care sunt elaborate uh, pentru PAC. Trebuie să vedem dacă toate elementele sunt bine definite, dacă procesele sunt bine construite și să vedem și dacă rezultatele s-au bazat pe o bună planificare, dacă impactul lor este cel scontat. Și de asemenea dorim să vedem dacă există un mecanism de responsabilizare, dacă este corect și dacă el corespunde principiilor generale de management financiar. Acestea sunt fundamentele pentru noi, pentru elaborarea unei opinii. După aceea trebuie să analizăm coerența, consistența acestor politici. Trebuie să vedem dacă ă, politica agrară comună reformată este coerentă și consistentă, conformă cu celelalte politici ale Uniunii Europene. De, deci, noi trebuie să ne bazăm avizul nostru pe uh, instrumentele uh, care au fost folosite și până acum să vedem uh, care au fost rezultatele care au putut fi obținute în baza acelor instrumente și dacă ele rămân adecvate pentru noile politici. Noi am produs acest aviz uh, în baza tratatului și în urma unei solicitări din partea Comisiei și uh, în urma unei solicitări venite și din rândul Parlamentului. Aș dori să uh, construiesc avizul nostru pe două părți. Definiția PAC în calitate de politică agrară și după aceea vă voi spune și care este avizul nostru în legătură cu uh, noul model. Definiția PAC. Mesajul nostru principal este următorul. Pentru noi nu este limpede că o viziune pe termen lung uh, stă la baza acestei noi politici PAC. Noi nu spunem că nu există studii, nu spunem că nu există scenarii. Există multe studii, multe scenarii, dar nu este limpede care este scenariul uh, gândit pe termen lung care să stea la baza acestei noi politici agrare comune și pentru instrumentele ei. Cel de-al doilea mesaj pe care aș dori să-l subliniez noi nu găsim uh, evidențe economice robuste pentru principalele instrumente ale PAC. În mod special, nu uh, am descoperit evidențe economice robuste în ce privește uh, rolul important al plăților directe. Noi nu spunem că nu există date, există multe date, există multe argumente dar nu ă, găsim argumente puternice pentru a menține toate instrumentele PAC. Pentru că trebuie să spun că noua PAC repetă uh, utilizarea vechilor instrumente PAC. Cel de-al treilea mesaj pe care doresc să-l transmit este că, din punctul nostru de vedere, uh, ambițiile de mediu și de climă în legătură cu care Comisia are opinii ambițioase vor depinde pe viitor de opțiunile statelor membre și de analizele Comisiei. Iar acum noi nu știm cum va analiza Comisia opțiunile făcute eh, de către statele membre în acest domeniu. Nu știm eh, de ce criterii se va servi Comisia. Nu știm cum, ce valoare va avea acea analiză pe viitor. Iar contribuția de 40% din PAC pentru eh, politici de mediu și climă considerăm că această contribuție de 40% este un proiect nerealist. Și noi uh, am uh, avut, ne bazăm în uh, această afirmație pe opinii anterioare și pe rezultate anterioare. Rata de cofinanțare nu reflectă valoarea adăugată pe plan comunitar valoarea adăugată um, a Uniunii Europene este esențială și nu am descoperit o legătură clară între rata de cofinanțare și și ceea ce se reflectă ca fiind valoare uh, adăugată europeană. După aceea există un nou element în cadrul PAC dacă uh, facem o comparație cu situația actuală și este vorba de această plafonare a plăților. Iar acest uh, uh, mod de capping al plăților va avea efecte limitate dacă costul muncii plătit și neplătit ar fi exclus de la plafonare. Pentru că trebuie să ne gândim și la costurile forței de muncă. Ele s-ar putea să diminueze efectul plafonării. Acestea ar fi principalele noastre mesaje în legătură cu definirea PAC. Care sunt preocupările noastre în legătură cu uh, modelul de PAC? Eu cred că nu ă, există mari modificări pentru că principalele instrumente vor continua să fie folosite, relevanța bugetară ă, va continua, iar în ce privește modelul de aplicare a PAC însă vor fi mari schimbări bazate pe patru concepte, subsidiaritate, performanță, simplificare și responsabilitate ehm, nu mai dispun de multe minute, dar mă voi referi doar la performanță și la modul în care trebuie să răspuns să dai seama. În ce privește performanța, din punctul nostru de vedere, ne îndreptăm în direcția bună a unui sistem bazat pe performanță. Dar noi considerăm că propunerea nu conține elementele necesare pentru un sistem de performanță eficient. Există elemente importante care lipsesc. De aceea, noi considerăm că această propunere ar trebui să fie îmbunătățită pentru că elementele lipsă sunt uh, obiective clare, specifice, cuantificabile și comensurabile. Pentru că stabilești obiective și dacă vrei performanță, trebuie să existe și um, repere Uh, măsurabile. Dacă nu le ai, cum poți aprecia rezultatele obținute? După aceea, noi avem sentimentul că lipsește o legătură clară între măsuri și obiective, pentru că acum nu există claritate. În al treilea rând, eu cred că un uh, set complet legat de rezultate, de indicatori, uh, de impact este necesar pentru că în avizul nostru noi uh, spunem și în anexa uh, opiniei noastre, o serie întreagă de îmbunătățiri trebuie să fie făcute pentru a ajunge la un set concret și bun, realist de uh, indicatori. Care este opinia noastră în legătură cu uh, modul în care se poate uh, răspunde? Este o chestiune foarte importantă pentru Curtea Europeană de Conturi și cred că va fi o chestiune importantă și pentru Parlament. Noi considerăm că această propunere uh, slăbește până la urmă cadrul răspunderii. De ce spunem asta? Pentru că, în primul rând, ă, noi ă, vedem că există un element ă, pozitiv, iar Comisia pe viitor va trebui să verifice acuratețea utilizării banilor. Nu avem probleme legate de mecanismul legat de uh, calcule, dar Comisia nu va avea capacitatea să vadă în majoritatea cheltuielilor dacă plățile făcute către beneficiarii finali respectă regulamentele europene, legislația europeană. Deci nu există probleme de contabilitate, dar există probleme de certificare uh, a naturii tranzacțiilor, dacă ele au fost legale și reglementate. De ce spunem acest lucru? Pentru că trebuie să vă amintim că în ce privește regulamentul financiar general, care a fost aprobat de către Parlament nu se poate uh, compara cu opinia unui organism de auditare independent. Pentru că până la urmă uh, ar trebui ca auditarea să vadă dacă această cheltuială este legală și uh, reglementară. Noi acum avem două tipuri de cheltuieli cheltuielile uh, din afara uh, planurilor strategice PAC și cheltuielile care sunt incluse în planurile strategice PAC. Primele cheltuieli reprezintă 2%. Uh, cea de-a doua variantă cuprinde 98% din cheltuielile PAC în prima parte a cheltuielilor, acei 2%. Nu există niciun fel de problemă. Dumneavoastră și Comisia veți avea posibilitatea să verificați dacă aceste cheltuieli au fost legale, reglementare nu sunt probleme, dar în legătură cu cea de-a doua parte a cheltuielilor, care reprezintă 98%, vedem că o analiză se va face în baza raportului de performanță. Dacă raportul de performanță este corect, dacă rezultatele sunt corecte, foarte bine. Atunci ajungi la un rezultat pozitiv. Cea de-a doua chestiune cu care vă veți confrunta în viitor, veți avea o evaluare făcută de sistemele guvernamentale. Dacă organismele guvernamentale uh, vor uh, acționa corect, e bine, dar dumneavoastră nu veți uh, avea pe viitor informații dacă beneficiarii final uh, vor respecta toate regulile europene. Nu veți dispune de asemenea informații pe viitor în cadrul sistemului. Este important acest lucru? Da, pentru noi este important pentru că Parlamentul va trebui să adopte reguli specifice uh, pe care beneficiarii final vor trebui să le respecte. După aceea, Parlamentul, uh, și aceasta este opinia Curții de Conturi, uh, va trebui să știe dacă regulile adoptate de Parlament sunt respectate în statele membre până la cheltuirea finală a banilor. De aceea noi spunem că nu va exista vreo verificare de către instanțe independente de auditare dacă este respectată legislația europeană și acea parte a politicii eh, comune eh, care este reglementată. Sigur că este rolul dumneavoastră să decideți dacă doriți sau nu doriți eh, această verificare dar dacă nu o doriți, atunci, în calitate de auditor, în calitate de membru al Curții Europene de Conturi, vă întreb de ce adoptați reguli pentru beneficiarii finali dacă după aceea, în stadiul final, nu va trebui să le mai verificați la ce bun uh, să existe asemenea reguli devin inutile? V-aș întreba, deci. În încheiere, aș vrea să uh, vă uh, vorbesc despre un standard uh, internațional. Trebuie să ținem seama de ceea ce prevede tratatul. Noi avem nevoie de analize de risc trebuie să existe controle și de asemenea, este nevoie de proceduri care să includă teste. Și trebuie să spun că noi nu nu dispunem de asemenea proceduri în acest uh, regulament. Aceasta este uh, problema pentru noi în ce privește modul de uh, a verifica uh, responsabilitatea cu care se acționează. Deci, uh, acei 2% din afara planurilor strategice, da, putem să verificăm, dar nu 98% din uh, totalul cheltuielilor. Aceasta este o problemă. După aceea, noi ne gândim la un model uh, pentru PAC, dacă este uh, o propunere robustă, da, eu cred că trebuie să putem verifica și legalitatea și uh, modul în care regulile adoptate de către comisie uh, sunt aplicate, pentru că trebuie să știm uh, ce se întâmplă la beneficiarii finali. Dacă responsabilitatea este transferată la statele membre, mă tem că pe viitor vom controla mișcările financiare între comisie și statele membre, dar nu vom putea controla cheltuielile în cadrul PAC la nivelul fiecărui stat membru. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, nu vă voi răpi mai mult timp uh, pentru că uh, eu cred că am depășit deja cele 15 minute. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! A fost o prezentare foarte clară și în același timp ați reușit să respectați și uh, timpul afectat. A fost o prezentare foarte interesantă și acum îl invit pe domnul comisar să ia cuvântul, vă rog. Thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte, estimați membri ai Parlamentului, domnule Figueiredo, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a răspunde public uh, avizului recent al Curții de Conturi și în legătură cu uh, propunerile Comisiei în legătură cu politica PAC uh, post-2020. Eu și Direcția Generală Agri ne-am angajat întotdeauna cu o bună cooperare cu Curtea de Conturi Europeană. S-ar părea să nu pară așa până când voi termina, însă Însă, în primul rând, trebuie să-mi declar dezamăgirea că uh, tocmai am, am primit această comunicare care a fost uh, filtrată, însă nu am put- avut ocazia să îi uh, să țin cont de conținutul său. Bineînțeles, Curtea de Conturi are dreptul la opinia sa și orice contribuție din partea Parlamentului este binevenită. Comisia a făcut o analiză detaliată a mm, opinia avizului curții care confirmă. Deci comisia respinge o serie de concluzii din acest aviz care, după cum v-am explicat în răspunsul dumneavoastră, după părerea noastră, se bazează pe anumite neînțelegeri și interpretări greșite. Este regretabil că comunicarea nu a fost ideală între DG Agri și Curtea de Conturi. În 17 ianuarie 2017, personalul Curții de Conturi au petrecut o zi la Bruxelles cu serviciile analitice pentru ceea ce au descris ca o serie de briefinguri excelente în legătură cu date, baze pentru analiză și uh, politici bazate pe date. Autorii acestui aviz au uh, lucrat împreună cu DG Agri peste câteva luni într-un proces foarte deschis. Ca parte a acestui proces, i-am scris curții în 16 octombrie 2018 și am explicat în detaliu elementele de bază ale propunerii comisiei și, mai important, motivele pentru propunere, propunerea acestui nou model de realizare bazat pe performanță, simplificare și subsidiaritate și în anumite, în anumite cazuri există informații publice care ar fi putut uh, fi luate în considerate către curte, însă nu au fost. Uh, și anumite neajunsurile, așa zise neajunsurile comisiei, nu se, nu se justifică în legătură cu definiția venitului fermier, uh, rolul plăților directe, asigurarea securității alimentare, și evaluarea de impact a Comisiei care corespunde cu orientările pentru o bună reglementare. Mă refer aici la uh, ambiții, ambițiile noastre de mediu, unde raportul curții este critic. Resping concluzia curții și aș arăta uh, că sugestiile anterioare ale curții cereau obiective clare în ceea ce privește schimbarea climatică, protejarea resurselor și biodiversitate. Comisia a inclus uh, cerințe comunitare care să crească nivelul de uh, ambiții climatice. În noul model de realizare s-a dezvoltat o nouă arhitectură care include probleme cum ar fi creșterea condiționalității la plan, pilonul 1 și extinde uh, greening-ul către toți fermierii și, de asemenea, uh, gestionarea de mediu la pe pilonul 2 Uh, unde 50% din cheltuielile FEADR este uh, limitată fără să țină cont de uh, alte aspecte. Statele membre pot să facă și alte intervenții pentru a îndeplini obiectivele de mediu, fie la pilonul 1, fie la, fie la pilonul, pilonul 2. Există și alte module care consolidează mecanismele. Un nou articol care spune că uh, statele membre care doresc să contribuie mai mult la uh, obiectivele de mediu uh, pot să o facă, deci fără scăderea ambițiilor. Nu se menționează nici obiectivele de mediu care au fost deja atinse. După aceea s-a crescut uh, partea de la 20 până la 40% în 2027 și după cum recomandă Curtea de Conturi în mai multe rapoarte, legăm legislația de mediu, mediul și clima de planificarea ca PAC. Mă surprind că o serie de comentarii au fost făcute în legătură cu plățile directe și importanța lor pentru fermieri, în special în ceea ce privește viabilitatea venitului acest lucru este în articolul 39 al tratatului, care stabilește obiectivele PAC, printre care se află să asigure un standard de viață pentru uh, agricultori. Uh, avizul curții spune că evaluarea necesităților este suficientă și că Comisia nu a venit cu uh, probe economice robuste pentru a menține măsurile tradiționale, cum, printre care plățile directe. Mă întreb dacă poziția curții este că ar trebui să eliminăm total plățile directe către fermieri. Uh, curtea invită comisia să prezinte probe, însă ignoră probele în legătură cu pe care le dă comisia în legătură cu veniturile fermierilor. Pe lângă faptul că aceste date sunt în domeniul public, evaluarea de impact pe care am făcut-o ne arată uh, detalii foarte detaliate pe tipul de servicii agricol și ne arată că plățile directe rămân un, un element cheie pentru susținerea unui venit uh, și pentru a susține uh, vitalitatea rurală și ambițiile de mediu și de climă. Și există și un uh, raport al Băncii Mondiale care dă probe în legătură cu rolul pozitiv al PAC, uh, primul și al doilea pilon, asupra uh, locurilor de muncă, creșterii și mediului. Însă Curtea de Conturi ignoră acest lucru și pune accentul pe venitul PAC și nu privește venitul din afara fermelor. Uh, cum ar fi uh, impozitare, uh, ajutoare de stat și manevre. Așadar, vă reamintesc că opțiunea de a elimina PAC treptat a fost inclusă în evaluarea de impact publicată în februarie 2017. Am fost obligați să facem acest lucru și am lăsat în afară acest aspect din raportul final a fost din motive instituționale. Nu a fost considerat uh, ca, ca eliminarea PAC este conformă cu tratatul. Uh, tratatul cere implementarea unei politici agricole comune uh, cu obiectivele menționate, standarde corecte de trai pentru agricultori, securitatea alimentară și așa mai departe. Comisia nu ar fi putut să ia vreo altă abordare. Pentru a arăta plus valoarea PAC, evaluarea de impact uh, a, a face referințe la, face trimiteri la uh, o seri, un studiu care arată că eliminarea PAC ar rezulta la uh, o scădere de 18% în medie a veniturilor fermierilor, uh, scăzând și mai mult atractivitatea zonelor rurale, ar provoca, provoca o scădere a populației și ar avea un impact asupra mediului ar afecta echilibrul producției agricole pe întregul teritoriu al Uniunii. S-au testat o serie de opțiuni în care diverse eh, departamente și diverse instrumente politice au fost propuse. Exista și o opțiune cu niveluri minime ale plăților directe. Pentru toate aceste eh, opțiuni, evaluarea de impact eh, prezintă probe și uh, arată că plățile directe reprezintă un lucru cheie pentru viitor pentru a uh, păstra vitalitatea rurală. Deci mi s-ar fi părut că aceste consecințe ilustrează importanța legăturii între plățile directe și susținerea pentru um, uh, un sector agrar viabil. Câteva alte lucruri. Modelul de realizare Eh, bineînțeles, eh, este de interes pentru Curtea de Conturi. La Consiliu luna trecută s-au prezentat eh, susținere pentru acest nou model și Curtea recunoaște că eligibilitatea se bazează pe guvernarea corectă și excluderea regulilor pentru beneficiari individuali. Însă, Curtea consideră că intervențiile Uh, care depind de uh, conformitatea beneficiarilor. Aceste, această declarație este uh, una care induce în eroare. Acest nou model de realizare este menționat foarte clar în propunerile Comisiei, că rolul legislației comunitare este să ghideze statele membre pentru a stabili cadrul juridic pentru aceste plăți. În același timp, același lucru pentru uh, organismele de uh, justificare și verificare. Așa că, dar vreau să vă asigur ca eurodeputați că Comisia Europeană ia foarte în serios eligibilitatea, guvernanța și asigurarea. Vrem să protejăm banii contribuabililor și vrem să îmbunătățim performanța în acest domeniu. După cum știți, Curtea, Curtea de Conturi uh, menționează în același raport că a estimat o rată scăzută a erorii, 2,2%, cea mai scăzută din ultimii 10 ani. Și uh, nu se face uh, referire la acest lucru deloc în uh, raportul Curții de Conturi. Deci, nu se face referire la succesul modelului actual de gestiune financiară și la succesul politicii agricole comune. Așadar, în uh, lumina analizei comisiei și în lumina acestor diferențe de opinie, nu putem să acceptăm câteva dintre concluziile din avizul curții. Și acest lucru se reflectă în anexa cuprinzătoare pe care am trimis-o președintelui Curții de Conturi. Am uh, trimis corectări și detalieri în legătură cu anumite declarații ale Curții de Conturi. Vă invit pe dumneavoastră să reflectați asupra răspunsului detaliat al comisiei pe care l-ați primit. Le mulțumesc pentru munca depusă și în următoarele săptămâni și luni vom avea un dialog continuu și, continuu și sper că vom putea ajunge la obiectivul nostru comun de modernizare și simplificare a PAC. Sunt sigur că uh, Curtea va uh, saluta accentul pe care îl punem pe simplificare performanță și subsidiaritate. Obiectivele comunicare pentru aceste provocări uh, nu au fost ca și evaluarea curții, este au fost o evaluare de necesități la nivelul întregii Uniunii Europene. Avem nouă obiective specifice care reflectă echilibrul în dimensiunile economice, de mediu și sociale necesare pentru o politică pentru întreaga Uniune și în legătură cu fiecare obiectiv s-au selectat indicatori pentru monitorizarea și evaluarea performanței uh, care să poate să fie măsurați în mod realist și pentru prima dată sunt incluși un uh, indicator de impact, rezultat și uh, rezultat final pentru a eva- evalua performanța politicii. Acești indicatori acopere toate obiectivele și funcționează în diversele contexte de planificare, implementare și evaluare. Indicatori de uh, rezultat, indicatori de uh, rezultat final și indicatori de impact pentru evaluarea politicilor. Și ca parte a uh, planurilor strategice pentru PAC, statele membre stabilesc foaie de parcurs și obiectivele pentru acești indicatori în sensul acestor obiective specifice. se pune accentul pe performanța la nivelul statului membru pentru și acest lucru ar trebui să liniștească Curtea de Conturi, conturi în legătură cu accentul pus pe obiectivele specifice. Trebuie să reformăm PAC pentru a uh, îi face pe fermieri să nu mai fie temători în legătură cu controlele și pentru a avea un bun simț în ceea ce privește gestiunea financiară. Mă de- sunt dezamăgit că, dezamăgit că Curtea de Conturi nu este de aceeași părere. Eu sunt pentru un sistem care nu sunt pentru un sistem care să controleze beneficiarul final și îl oprimează cu birocrație. Uh, Cred că putem să îmbunătățim uh, lucrul pentru fermieri în anumite aspecte și vrem să schimbăm acest sistem în acest sens și a, asta le voi propune legiuitorilor să, de, să decidă sau nu dacă vor dori. Aceasta este problema pe care o discutăm. Vă mulțumesc. Bardzo dziękuję. Po wysłuchaniu l-am ascultat pe domnul Cred că putem să începem uh, discuțiile noastre uh, și raportorii ar putea să ia cuvântul, în primul rând. Doamna Garcia va lua cuvântul în primul rând. Vă mulțumesc, domnule președinte. După ce l-am ascultat pe domnul reprezentant al Uh, Curții de Conturi, pe domnul comisar, după ce am citit documentul Curții de Conturi și răspunsul Comisiei Europene, eu cred că putem spune că criticile Curții de Conturi merg uh, prea departe. Cred că uh, se chestionează regimul de ajutoare directe, care este pentru unii Uh, sprijinul principal pe care îl acordă politica agricolă comună pentru a stabiliza veniturilor. Deci mi se pare că este un atac uh, asupra uh, centrului politicii agricole comune actuale, un lucru care nu trebuie să fie criticat și trebuie să fie menținut și chiar consolidat. În loc să îi persecutăm pe beneficiarii PAC, Ehm, trebuie să ne gândim la zonele rurale unde există un, o problemă demografică, o provocare în ceea ce privește menținerea unui sector care asigură alimentația europenilor la o calitate eh, bună și la un preț mai mic decât dacă nu ar exista PAC. Această plasa de salvare nu este doar pentru fermieri, este pentru toți cetățenii europeni. În același timp trebuie să vă spun că dumneavoastră spuneți că nu există obiective cuantificate la nivel comunitar. Și acest lucru nu mi se pare că are foarte mult sens, pentru că în Uniunea Europeană avem uh, uh situații extrem de diferite, de la Mediterană până în Laponia. Avem uh, situații extrem de diferite și avem o situații care diferă foarte mult ca climă, ca tip de sol și așteptăm niște studii DAFO care să permită uh, statelor membre să aibă o imagine foarte clară a situației în fiecare stat membru. Realitățile sunt foarte diferite și trebuie să se țină cont de acestea. Dacă am urmat instrucțiunile dumneavoastră, am ajunge la un eșec al PAC, eșec al PAC care uh, va alimenta doar detractorii acestei politici, care sunt foarte mulți. După ce l-am ascultat pe domnul comisar, mi se pare foarte clar că dumneavoastră, Curtea de Conturi, v-ați bazat pe argumente care nu sunt solide sau nu ați înțeles bine explicațiile furnizate de către comisie. Consultările au fost publice, acest lucru este cunoscut de către noi toți. Toate întâlnirile pe care le-a ținut comisia pentru a-și defini propunerea uh, au fost foarte clare. Lobbyiștii ne-au spus ce, când s-au întâlnit cu comisia, au avut acces la toate informațiile. Atunci când dumneavoastră spuneți că în regulament nu se prevede o linie de bază în legătură cu mediul, cum să, fi, cum să fie o linie de bază dacă fiecare stat de membru trebuie să facă un diagnostic al situației anterioare înainte de a-și defini obiectivele specifice. Cu aceste măsuri care merg spre obiect, aceste obiective și după aceea cu indicatorii pentru atingerea obiectivelor. Eu cred că punem uh, carul înaintea boilor. Uh, ați mers prea departe, ați uh, ignorat informații, ați trecut cu vederea o colaborare necesară cu DG Agri și acum la Comisia Agri din Parlament, când dezbatem aceste rapoarte foarte importante, nu dorim să se creeze confuzie și o dezbatere sterilă în legătură cu această reformă. Trebuie să vorbim despre măsurile tehnice. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Maria. Sau? Domnul Andreu, ideile conservatorilor și liberalilor nu sunt uh, aceleași uh, uh, cu cele ale democrațiilor și este o dezbatere politică interesantă. Vreau să vă mulțumesc pentru raportul dumneavoastră, pentru analiza PAC, pentru că și eu pot să mă produc asupra, să mă pronunț asupra conținutului acestui raport și aplicarea acestui proiect de reformă. Această reformă nu este ambițioasă uh, din punct de vedere al veniturilor pentru agricultură și provocărilor cele legate de alimentație, de sănătatea umană, mediu și uh, climă. De la început trebuie să spun că realizarea unei reforme care nu este o reformă a PAC-ului, ci o reformă administrativă bazată pe cele două linii, simplificare și subsidiaritate, nu este suficientă în acest uh, moment. Noi considerăm că ar trebui uh, să introducem în perioada 2021-2027 o uh, veritabilă reformă de tranziție a PAC-ului. Sigur, este multă ambiție, însă asta dovadă, uh, dă dovadă că există niște disfuncționalități la nivelul Uniunii care se traduce Uh, prin lipsa de ambiție în domeniul agricol. Ați uh, dat o serie de elemente tehnice ale reformei, însă parcă este un deja vu. Când a a avut loc uh, criza laptelui, am spus există o criză a laptelui, domnule comisar, trebuie să intervenim și a spus nu, nu există o uh, criză a laptelui. Deci vă spunem de la bun început că această reformă nu este adaptată uh, la mizele pe care le avem. Trebuie să spunem că, după părerea noastră, este vorba de o relativizare Asta nu este un răspuns uh, ambițios la nivelul continentului european. Ați vorbit de securitate alimentară însă securitatea alimentară ține de suveranitatea alimentară și uh, trebuie să ținem cont de acest lucru în fiecare stat membru. Această propunere nu este la înălțimea uh, mizelor. Domnule Figueredo, uh, v-ați referit la componenta economică și spuneți că plățile directe nu vor mări uh, veniturile în agricultură. Uh, veniturile agricultorilor uh, legate de uh, decuplarea plăților, deci un buget care o să scadă și veniturile uh, fermierilor vor scădea. Însă aș vrea să știu care este punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce privește organizarea comună a pieței și piețele. Ce puteți să ne spuneți în legătură cu legătura între OCM și uh, partea strategică? Pentru că în raportul pe care l-am făcut uh, fac aceste legături, pentru că asta mi se pare un element esențial. Cum vedeți evoluția politicii de dezvoltare rurală? Uh, ce spuneți despre negocierile bugetare în curs, unde se uh, vorbește de o reducere semnificativă a anvelopei. Mulțumesc. Doamna Müller, domnule președinte, domnule comisar, domnule Figueiredo, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Eu cred că dacă tratăm lucrurile mai neutru, este limpede că la Curtea Europeană de Conturi trebuie îndeplinită o sarcină și că domnul comisar până la urmă trebuie să răspundă. Pe mine m-a iritat puțin că ați vorbit doar despre plăți pentru destinatarii finali. Cred că uh, trebuie să mai uh, conștientizăm cu toții că este vorba despre familiile unor fermieri care produc alimente de calitate și care au și prestații față de mediu și prestații culturale. Deci, din toate aceste puncte de vedere, o prestație economică. Noi trebuie să găsim acum un echilibru politic trebuie să tragem concluziile în dezbatere pentru ca modelul uh, propus de comisie să poată fi eventual completat prin sugestiile noastre. Aș avea și câteva întrebări concrete legate de raportul Curții Europene de Conturi, pentru că eu lucrez la regulamentul orizontal și cred că anumite lucruri trebuie să fie clarificate. Si, condiții de siguranță pentru respectarea regulilor și mecanismelor atâta timp cât Comisia nu va mai putea să efectueze controle la fața locului și mă întreb atunci mecanismele de care dispune Comisia Comisia vor mai fi suficiente? După aceea, agențiile de certificare. Este nevoie de anumite competențe, anumite calificări. Procedurile prevăzute sunt suficiente pentru a avea garanția că uh, există cunoștințele și capacitățile tehnice necesare. Mai este vorba și despre planurile strategice uh, de acțiune. Dacă statele membre uh, își stabilesc uh, obiective uh, în proporție de peste 25%, vor trebui să elaboreze și un plan de acțiune. Cum uh, considerați dumneavoastră că acest instrument ar fi suficient pentru a putea după aceea să fie evaluate obiectivele atinse? Și în ce privește consiliile de control, Acum uh, există uh, uh, din pilonul 1 plus directe 1%, pentru dezvoltare rurală 5%, iar acum dacă vor fi reunite planurile strategice și aceste procentaje vor fi într-un fel unificate. Sunt elemente tehnice, dar care și pentru raportul meu ar fi importante iar evaluarea politică și rezultatul uh, uh, ar trebui să poată fi prezentat și apărat în fața fermierilor. Eu cred că trebuie din acest punct de vedere să conlucrăm pentru ca uh, rezultatul să fie unul pozitiv. Eu nu am o atitudine la fel de critică mm, ca cea exprimată de câțiva dintre colegii mei. Mulțumesc foarte mult. Coordonatorii au cuvântul. Vă rog, vă rog să fiți succinți, domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului Figueredo pentru prezență și pentru că ne împărtășiți punctul de vedere al Curții Europene de Conturi. În ce privește afirmațiile dumneavoastră legate de agricultură și de finanțare, eu am și uh, unele opinii divergente. Trebuie să ne explicați de ce um, procentajul din bugetul european pentru agricultură este doar de 40% pentru că în ce privește cheltuielile publice din Europa um, um, se uh, fac uh, analize. La noi e vorba de 1% cheltuieli publice pentru 10 milioane de familii din Europa care asigură atât de multe locuri de muncă și care uh, garantează alimentele necesare populației. Mi se pare că este un procentaj foarte mic. Deci ar trebui să uh, ne Uh, spuneți uh, clar că agricultura nu este uh, marele beneficiar al subvențiilor. Pe 27 iulie în 1961 uh, mi-am uh, primit permisul de conducere. Uh, atunci tona de cereale costa 12.000 de euro, dar dacă am avea acum recolta din 1961, fermierii europeni ar beneficia de 30 de milioane de euro în plus. De fapt, producția agricolă um, um, s-a îmbogățit și în felul acesta a dus la o uh, valoare crescută a um, uh, economiei europene. Deci, uh, până la urmă, fermierii din Bavaria au prestații economice uriașe, inclusiv pe plan cultural. Ca tare, agricultura nu trebuie să fie considerată ruda săracă. Uh, trebuie să apreciem ceea ce se întâmplă uh, în zonele rurale. Sigur că și eu sunt puțin sceptic în ce privește planurile naționale. Grazie. Următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să îl salut pe domnul Figueredo și să-i mulțumesc pentru raport uh, și uh, să-l salut și pe domnul comisar Hogan. Aveți uh, un punct de vedere diferit asupra situației, însă aș vrea să vă mulțumesc amândurora pentru contribuția la dezbaterea noastră. suntem în inima problemei atunci când încercăm să găsim soluțiile cele mai bune. Curtea uh, de conturi își face uh, treaba și anume monitorizarea și verificarea uh, cheltuielilor, însă uneori trebuie să ținem cont de particularitățile sectorului agricol m-aș uh, fi uh, axat mai mult uh, pe eficiența plăților directe și eficiența măsurilor de mediu, pentru că în ambele cazuri e vorba de sectoare neobișnuite și ajutorul direct este menit să fie specific sectorului precum și măsurile de mediu cu condiționalități uh, întărite. Acestea fiind spuse, trebuie în mod clar să mergem înainte și sunt de acord cu Curtea de Conturi că performanța uh, scade atunci când nu este însoțită de o monitorizare și o dovadă a legitimității. Deci depinde de noi în aceste săptămâni să găsim o soluție. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, ce ați uh, adăugat, doamna Hausling. Domnul Hausling. Doresc să mulțumesc curții de conturi pentru acest raport, pentru că ați pus practic degetul pe rană în primul rând că marele scop al acestei reforme lipsește de fapt și noi uh, procedăm ca până acum doar uh, având uh, titluri noi minunate. Nu știu dacă până la urmă și obiectivele de mediu vor putea fi atinse. Iar, domnule Hogan, eu pot să vă cred că miniștrii pentru agricultură din statele membre se bucură acum de această variantă. Există o lipsă de control sau un uh, control slăbit, ați spus. Iar dacă uh, la Direcția Generală Agri uh, încep să plece funcționar, pasați pur și simplu răspunderea la statele membre. Domnule Hogan, ce ați spus dumneavoastră, că doar prin plățile directe poate fi garantată siguranța alimentară, deci plăți per hectar și siguranța alimentară, chiar că nu sunt strict legate. Dar uh, eu cred că jumătatea uh, din plăți um, merge uh, de fapt la cel care nu este cultivatorul pământului, ci cel care închiriază practic pământul. Deci um, este poate eh, doar o măsură de urgență eh, pentru a sprijini puțin fermierii iar eh, obiectivele climatice nu pot fi atinse prin plăți din pilonul 1. Dar mi-aș dori ca domnul Hogan să asculte intervenția mea, spune vorbitorul. N-am terminat încă. Mi-aș dori ca domnul Hogan să mă asculte pentru că uh, este poate interesant și ce gândesc deputații. Dacă stabiliți obiective de mediu, ele trebuie să fie uh, foarte precis descrise. Dumneavoastră nu ați făcut asta. Uh, există situații dificile în ce privește biodiversitatea și mediul înconjurător deci uh, trebuie să fie descrieri clare. Se spune că jumătate din suprafețele din Uniunea Europeană acum vor fi supuse și unor măsuri de mediu. Deci um, eu încă nu am auzit vreodată un aviz atât de critic ca cel prezentat astăzi din partea Curții de Conturi și ar trebui să luați în serios, domnule comisar. Mulțumesc foarte mult, iar acum pentru uh, câte un minut uh, intervențiile celor înscriși pe listă. Um, um, Mulțumesc, uh, salut unele aspecte din raport, în special clarificările. O serie de clarificări din partea Curții Europene de Conturi referitor la bugetul uh, PAC de 15%. Uh, mulți uh, am comentat acest lucru și a fost o dezbatere în legătură cu CFM-ul, dacă guvernanța va susține o contribuție mai mare la bugetul PAC. De asemenea, salut uh, confirmarea din acest raport că nu există un uh, plafon superior în ceea ce privește uh, plățile în propunerea Comisiei și că plățile către fermieri vor continua. Problema plăților directe este una uh, politică și nu sunt uh, de acord aici cu poziția curții care vrea să uh, elimine plățile directe pentru că dacă eliminăm plățile directe, eliminăm mulți fermieri cu un impact asupra hranei, asupra comunităților, însă accept că trebuie să reechilibrăm aceste plăți directe. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Dorfman, mulțumesc, domnule președinte. Eu găsesc că această dezbatere este foarte interesantă. Trebuie să ascultăm și părerea unor poziții externe, cum este cea a Curții de Conturi. E clar că avem probleme în pilonul 1 și eu cred că propunerea pe care a făcut-o domnul comisar Hogan încearcă în anumite elemente să rezolve problemele, dar există altele care eh, nu sunt înlăturate dacă statele membre vor uita modelul istoric, să ne gândim că pentru două loturi care sunt uh, învecinate. Uh, unul uh, până la urmă primește 100 de hectare pentru că a avut înainte ecologizare și celălalt nu pentru că a plantat tutun, mi se pare deja o problemă. Lucrurile trebuie să poată să funcționeze. Eu vin dintr-o regiune foarte mică, dar doar în regiunea mea există 3.000 de hectare um, în care uh, oamenii uh, au um, dreptul la plăți directe um, și în felul acesta primesc uh, și bani de la contribuabilul european, deși nu cultivă culturi care să contribuie la protecția mediului înconjurător. Trebuie să ne gândim la aceste lucruri. Dacă nu rezolvăm problemele uh, din uh, pilonul 1, dacă nu stimulăm pe cei care acționează inovativ pe uh, terenurile lor, până la urmă trebuie să acceptăm critica primită atât din partea Curții de Conturi cât și din partea contribuabilului. Domnul Agniu. Mulțumesc. Uh, uh Poate că este cea mai uh, interesantă dezbatere în care am fost implicat. Curtea de Conturi este o instituție europeană pe care o respect pentru că confruntă Comisia cu realitatea și există o realitate aici. 40% din bugetul PAC este, trebuie uh, cheltuit pe acțiunile uh, de mediu. Uh, Uh, auditorii nu trebuie să se intereseze de aceste cheltuieli, însă când uh, audităm uh, fermele, de fapt, este foarte ușor pentru fermier să demonstreze că face ce ar trebui să facă. Uh, deci a abandonat 20% uh, din terenul arabil, de fapt spune uh, salvez emisiile de dioxid de carbon și practic am bifat această căsuță și poate să spun auditorului am redus emisiile de oxid de azot așa încât acest lucru se poate vedea am bifat și această căsuță care este rezultatul uh, hrana produsă de ferma respectivă. Uh, deci, uh, noroc cu toate acestea, uh, domnilor auditori, pentru că uh, ce putem face de partea uh, politică? Care este uh, Uh, problema, rezistența la uh, antibiotice. Sigur că toți uh, investim bani în securitatea alimentară, în cercetare, încercăm să creștem animale care să fie tolerante la această rezistență. Acestea înseamnă și granturi pentru o mai bună ventilare și, ventilare și totul poate să fie auditat. Domnul Loazo, mulțumesc, domnule președinte. Proiectul dumneavoastră pare să fie concluzia eșecului politicii comune. Bugetul, pe bază de 10%, o scădere importantă, o scădere foarte mare pentru Franța. Insistați asupra subsidiarității și uh, a da anumite puteri uh, statelor. Asta nu este o uh, știre bună pentru că acest proiect se înscrie în aceeași logică de supunere față de Uniunea Europeană, așa cum este înscris în punctul 95. Deci este același șantaj mereu, așa cum va fi întotdeauna cazul când e vorba de măsurile de uh, mediu și control uh, ceea ce este îngrijorător pentru că acest lucru nu va reglementa denaturarea concurenței și știți uh, foarte bine acest lucru pentru că nu putem să acționăm asupra regulilor economice pe care le propuneți. unde suntem cu reglementarea și uh, cum pacul după 2020 va respecta articolul 39 uh, la care faceți referință mereu fără a putea să îl aplicăm. Vă mulțumesc. Bun. Coordonatorii și acum doamna în un minut. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc uh, Curții de Conturi pentru un aviz uh, cuprinzător și detaliat. Uh, nu sunt uh, însă de acord cu ideea principală a acestui aviz. Cred că Comisia a făcut o propunere credibilă în mare. Trebuie să dăm o posibilitate statelor membre să dezvolte controle și monitorizări care să țină cont de specificul lor nu cred că trebuie să venim cu un sistem de control bazat uh, pe vechiul uh, model de care trebuia să uh, scăpăm prin această propunere a Comisiei. Din potrivă, trebuie să eliminăm, să reducem birocrația. Nu avem nevoie de acest sistem dublu pe care trebuie să încercăm să-l evităm cu orice preț. Uh, sunt de acord că uh, modelul bazat pe performanță, indicatorii, măsurile trebuie mai bine detaliați și trebuie dispoziții detaliate în această, priven, uh, în această privință. Aceeași abordare se aplică și altor uh, sectoare și numai atunci putem să avem o soluție credibilă. Domnul Flanagan, toată lumea de aici ar fi oripilată de uh, ideea că uh, banii ar fi uh, dați uh, numai uh, uh, politicii agricole comune. Ați fi uh, uluiți uh, și aș spune celor uh, de aici că tot ceea ce este în acest raport uh, uh nu sunt de acord cu ceea ce este scris aici. Uh, ignorăm avertizările și în special avertizările la ideea că putem să îi plătim uh, pe oameni pentru ceea ce au făcut cu 25 de ani în urmă. Asta nu ar ajuta, însă structura și ceea ce este instituit uh, vor continua să primească acești bani. Și la Comisia de Control Bugetar am uh, criticat această abordare presupun că nu acesta este scopul noastră, fiți atenți, sunt mulți implicați aici în Parlament decât cei din Comisia Agri și care au alte interese, ar trebui să-i ascultați pentru că până la urmă o să sfârșim prin a avea nimic. Doamna Ribeiro. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Figueiredo ne-a expus o analiză a Curții de Conturi. Ea trebuie să se prezinte, să se bazeze pe fapte, nu poate fi politică. Dar, pe de altă parte, au fost propuse criterii de control și, totuși, în final, a făcut o evaluare politică iar în ce privește plățile directe care sunt uh, puse sub semnul întrebării, uh, avem uh, probleme dacă ne gândim la o viziune pe termen lung a PAC. Trebuie să știm exact care vrem să fie obiectivele. Cum de ajungeți la o analiză de ordin mai general? Da, putem avea probleme legate de controlele care ar trebui să fie efectuate de către statele eh, membre. Dar până la urmă, eh, care este problema curții de conturi? Pentru că eh, nu aveți încredere în instanțele naționale de control? sau vă gândiți că sistemul este prea complex, pentru că există diverse reglementări ale statelor membre care ar fi diferența eh, eh, față de modelul actual. Domnul Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, și eu resping uh, acest aviz al Curții de Conturi, deoarece îl apreciez ca fiind eminamente politic. Iertați-mă, distinși domni, dumneavoastră nu faceți aprecieri din punct de vedere politic. Asupra oportunității se exprimă altcineva, factorii politici, plecând de la comisie, ajungând la parlamentari. Doi, dumneavoastră nu puteți cenzura oportunitatea unor politici în o anumită direcție ce puteți să faceți dumneavoastră, în opinia mea, este aceea de a vedea dacă acei bani sunt sau nu, într-adevăr, cheltuiți conform regulilor stabilite sau dacă ei au luat o altă cale, au fost, mă rog, furați. Atât cred că, că puteți să faceți. Legat de plățile directe, nu știu, dumneavoastră cuantificați aici doar în alb și negru. Iertați-mă că trebuie să vă spun. Nu puteți cuantifica în alb și negru plățile directe, deoarece eficiența acestora nu se traduce numai în venitul fermierilor, ci și în prevenirea părăsirii unor locuri sau, mă rog, a depopulării unor locuri mai puțin prietenoase cu mediul sau, sau cu cei care um, ar putea locui acolo, astfel încât eficiența acestora trebuie privită într-un context mult mai larg, inclusiv cel de mediu. Legat de controle, mă sperie ceea ce spuneți dumneavoastră, imediat termin, faptul că nu veți putea controla banii decât de la Comisie, la statele naționale, nu și mai departe greșit abordați această chestiune. În opinia mea trebuie să faceți aceste controle mai departe. Mai mult, trebuie să simplificați aceste controle și ele trebuie să fie standardizate la nivelul Uniunii Europene. Mulțumesc. Posul Weiz. Danke, Vorsitzender. Domnul Weiss, mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar Hogan, îmi creați unele îngrijorări dacă uh, uh, încercați să respingeți uh, opinia Curții Europene de Conturi, pentru că eu cred că ECA um, are o aprecieri rezonabile, chiar dacă anumite chestiuni sunt discutabile într-adevăr. Îi adresez domnului Figueiredo o întrebare. Ă, puteți vedea unde ar putea să existe neînțelegeri și să ne spuneți care sunt neînțelegerile. După aceea, ă, renaționalizarea a pare o problemă pentru că la nivelul statelor membre există standarde foarte diferite și ca atare este mai greu să analizezi cum sunt îndeplinite obiectivele. Este o dezbatere pe care o avem pe această temă de mai multă vreme. Și o ultimă observație către Albertes. Uh, vremurile pe care le descrieți dumneavoastră, domnule Des, uh, s-au desfășurat înainte de orientarea mondială a pieței noastre. Mulțumesc, domnul Tarabella. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Figueredo, domnule comisar. Și eu am apreciat uh, raportul Curții de Conturi pentru că subliniază anumite contradicții și, în final, modul în care aplicăm uh, ajutoarele care sunt prost uh, repartizate în funcție de nevoile fermierilor. Și, de, de altfel, ați uh, evidențiat uh, modul în care se distribuie ajutoarele pe hectar. Pune sub semnul întrebării acest lucru și faceți bine că faceți asta. Uh, e un lucru care nu apare în raport, dar aș vrea să mă interesez în legătură cu cel de-al doilea pilon există alte rapoarte, în afară de cel pe care l-ați uh, uh, publicat, și anume că fondurile nu sunt utilizate sau sunt prost utilizate de alte țări. Există un uh, control uh, eficient pentru că se spune că banii nu ajung în mediul rural, că sunt, banii sunt deturnați și folosiți în alte scopuri, poate din uh, cauza uh, cofinanțării care este greu de adus. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru intervențiile noastre. Am insistat uh, în circunscrițiile noastre electorale asupra controlelor în exploatațiile agricole și am văzut uh, aberația sistemului la care ajungem cu o Uh, gestionare uh, prin prea mulți uh, contabili, astfel încât se măsoară terenul pe care, care a fost călcat în picioare de vaci și sunt 250 de metri sau nu și nu știu dacă se pot plăti bani pentru astfel de suprafețe. Trebuie să avem o politică care să aprecieze rezultatele și nu numai constrângerile. Am auzit rezervele pe care le aveți în legătură cu politica rezultatelor, care sunt uh, uh, căile uh, pe care le agreați pentru a ajunge la aceste rezultate și nu numai mijloacele. Apoi a spus că propunerea comisiei în forma actuală nu v-ar permite să verificați legalitatea Uh, cheltuielilor. Uh, ce propuneți pentru a răspunde acestei uh, obiecții? Doamna McGuinness. Um, Mulțumesc. Mulțumesc ambilor pentru prezentări. Doar o observație. M-ar bucura dacă ECA ar defini până la urmă nivelul veniturilor fermelor și să încerce să stabilească niște prețuri pentru că am avea până la urmă un buget uh, cu care am putea opera. Uh, cred că uh, dacă ați veni cu asemenea analize, aș putea să vă înțeleg mai bine. După aceea, spuneți că nu este foarte clar ce înseamnă o viziune pe termen lung, pentru că o viziune pe termen lung până la urmă este scurtat de niște reali realități bugetare. Dar în ce privește uh, rolul important al plăților directe, sunt cuvintele dumneavoastră, întrebați pe fermierii din uh, circumscripția mea vă vor spune uh, care este realitatea. Cred că nu țineți seama de obiectivele legate de veniturile uh, fermierilor și uh, fermierii încearcă să facă mai multe pentru mediu, dar nu sunt foarte ajutați de către politicile Direcției Generale Agri. Pentru că noi trebuie să avem niște linii directoare înainte de publicare. Doamna Hoibuch. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc Curții Europene de Conturi. Eu salut raportul dumneavoastră pentru că ne sprijină în munca noastră. Dar aici, până la urmă, nu se aduc acuze agriculturii, ci modului în care ar trebui să fie cheltuiți banii. Este o mare diferență și uh, eu tocmai de aceea găsesc că raportul este binevenit și vine în ajutorul pentru fermier, pentru că întreprinderile agricole trebuie să devină rezistente, trebuie să facă față unor solicitări din partea societății, uh, trebuie să um, poată să acționeze pentru protecția mediului înconjurător. Deci, cine dorește să existe astăzi prețurile din 1961 trebuie să se gândească și că există supraproducție care merge la export. Mulțumesc. Oui, monsieur le président. Domnule președinte, profit de această dezbatere pe marginea vizului Curții de Conturi banii vor fi bine folosiți în ce privește plățile directe care uh, permit fermierilor să supraviețuiască decent. Vă descriu realitatea de la fața locului. Acum câteva săptămâni, împreună cu o delegație a Comisiei noastre, am vizitat Bulgaria Timp de trei ani am întâlnit cu responsabili naționali ai uh, întreprinderilor agricole și ne-am întâlnit și cu reprezentanți din ministere. Ce ne-au spus și este aiuritor. 90% din plățile directe merg la 6% din agricultorii bulgari. Aici, la Ministerul ministrul spune că raportul este uh, altul puțin, dar oricum uh, doar 10% uh, ajung la fermieri, 90% la deținătorii de terenuri. Deci, aici există 350.000 de mii de exploatații familiale care reprezintă 5% din terenul. Până la urmă, ă, merită să ne gândim dacă nu trebuie să schimbăm metodologia în cadrul PAC. Doamna Noicel, nu am ă, urmărit din această sală expunerea, dar am ascultat-o în birou și am o întrebare concretă adresată Curții de Conturi. În alte domenii ale Uniunii Europene există uh, plăți Uh, asemănătoare care nu sunt legate de eficiență pentru că până la urmă este vorba de sume mari puse la dispoziție, dar de fiecare dată legate de suprafață și nu de eficiență. Se, se spune că este o prestație socială adresată fermierilor pentru ca ei să poată să supraviețuiască. Ei bine, dacă există o pre... aceasta este o prestație socială în Uniunea Europeană, mai există prestații sociale asemănătoare fără să existe vreun control al propriului venit, pentru că nu se efectuează din acest punct de vedere starea financiară a beneficiarului. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru această eh, dezbatere foarte intensă, dar eh, este deja târziu, oricum, însă cred că trebuie să dăm cuvântul și Curții Europene de Conturi și după aceea domnului comisar. Thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș, înainte de toate, Vă mulțumesc foarte mult pentru toate problemele ridicate, pentru întrebările formulate și mă bucur că avizul curții a provocat o dezbatere atât de însuflețită. Cred că este important și mă bucur că s-a întâmplat așa. Mă tem că nu am uh, răspunsuri pentru toate întrebările dumneavoastră. Sunt uh, multe întrebări, unele uh, repetă anumite idei, dar din diverse puncte de vedere. Dar vă stau la dispoziție, pot veni și altă dată pentru a uh, răspunde preocupărilor dumneavoastră, pentru că acum nu dispun decât de 10 minute. Dacă domnul președinte îmi permite, eu voi vorbi primul și voi ruga și pe colegul meu de la Curtea de Conturi cu care am venit să aducă unele precizări tehnice dar respectând în total cele 10 minute. Deci voi avea răspunse foarte scurte. În primul rând, în legătură cu uh, uh, comentariul stimatului domn comisar. Trebuie să spun că din ianuarie uh, în serviciile Curții de Conturi și serviciile Comisiei se întâlnesc și discută. Dar de la bun început, Din momentul în care am luat cunoștință de această propunere în luna iunie, a fost foarte limpede în acele întruniri că uh, se ridică multe îndoieli în legătură cu acele puncte principale pe care eu le-am menționat în expunerea mea. Deci, uh, Opinia noastră finală nu este o surpriză pentru comisie, pentru că ea știe care sunt îndoielile noastre. Dar și eu am primit o scrisoare pe 16 octombrie din partea domnului Hogan. Am citit-o cu atenție și trebuie să spun că noi cunoșteam acele argumente, pentru că s-au aflat pe masa noastră de lucru când serviciile noastre au discutat. Nu accept, dacă îmi permiteți să uh, spun așa, ideea că uh, nu aș fi înțeles corect propunerea comisiei. Nu, am studiat-o rând cu rând, cuvânt cu cuvânt, în uh, profunzime și cred că am înțeles-o foarte bine. Iar acum, în răspunsurile mele, vă voi demonstra că am înțeles. Întâi, în ce privește ambițiile legate de mediu, ce spunem noi în avizul nostru și ne menținem acest punct de vedere este că nu știm ce se va întâmpla, pentru că uh, majoritatea lucrurilor care se vor produce depinde opțiunile statelor membre și depind de analizele făcute de comisie legate de aceste opțiuni ale statelor membre și nu știm ce criterii va aplica Comisia în cadrul evaluărilor pe care le va face. Iar ă, problema noastră este cum putem noi ă, spune cu siguranță că această contribuție pentru obiective de mediu în cadrul PAC va fi de 40% atâta uh, timp cât noi acum ne propunem 19,6% uh, și că acest obiectiv nu s-a schimbat. Deci, cum putem spune că sărim de la 19,6% la 40%? cum putem justifica acest salt? Nu uh, găsim că există argumente și este datoria mea de auditor să spun acest lucru. În ce privește plățile directe, trebuie să fiu foarte clar. Curtea Europeană de Conturi nu este favorabilă, dar nici împotriva plăților directe. Nu asta este problema, asta este până la urmă opțiune politică. Dar dacă legiuitorul și colegiuitorul decide să păstreze ca instrument principal plățile directe, care reprezintă peste 70%, atunci ă, argumentele pentru această opțiune trebuie să fie foarte clare. Deci, pentru mine, însă și din această dezbatere a reieșit că argumentele, fundamentul acestei opțiuni nu sunt foarte clare. Există evidențe economice în favoarea menținerii plăților directe. Eu nu sunt împotriva lor, nici pentru ele. Aștept însă să-mi prezentați argumentele dumneavoastră. Fundamentați această opțiune. Doamna Eranț Garcia, nu sunt dușmanul plăților directe. Și îi spun asta și domnului McCarthy și domnului Ribeiro. Nu-mi exprim o viziune politică. Altă chestiune. S-a făcut o observație din partea domnului comisar Hogan care spune că managementul financiar în domeniul agricol a fost un mare succes. Da, este. Și am spus acest lucru. ECA a spus în a, raportul anual acum trei săptămâni. Mesajul rămâne valabil. Da, noi am înregistrat îmbunătățiri substanțiale utilizând toate instrumentele pentru a atinge aceste obiective. Uh, rezultate bune în ce privește managementul financiar. Ce spunem noi la Curtea Europeană de Conturi este că atunci când faci o mișcare, când operezi schimbări, poți să uh, creezi riscuri pentru aceste rezultate. Deci eu nu vă uh, invit pe dumneavoastră să complicați birocrația pentru fermieri. Nu asta e chestiunea. Chestiunea este foarte simplă din punctul meu de vedere. De ce cei care legiferează um, nu creează condiții pentru a verifica dacă toată lumea respectă legislația europeană, ci verificările se vor face doar pentru 2% din cheltuielile. De ce organismele de certificare uh, nu uh, vor putea să controleze legalitatea pentru că aceste organisme de certificare uh, nu vor avea competențe suplimentare pe viitor. Și trebuie să spun, nu curtea vă spune ce să faceți. Eu vă întreb, de ce cereți dumneavoastră ca în regulamentul financiar general uh, să aveți uh, prevederi și nu aveți aceeași solicitare în ce privește cheltuielile uh, în cadrul PAC? care reprezintă totuși o parte substanțială a bugetului european. Este o contradicție. Îmi pare rău, domnule Buda, dar uh, auditorii urmăresc uh, calea pe care a apucat-o banii. Dar înainte de toate, în acest moment, noi trebuie să atragem atenția legiuitorilor să fie consecvenți în opțiunile lor și indiferent care vor fi opțiunile lor, noi vom lua după aceea urma banilor să verificăm dacă se respectă regulile pe care dumneavoastră le adoptați. Și uh, l-aș ruga acum pe Peter să continue pentru că mai sunt și unele chestiuni tehnice. Doamna Müller a pus o întrebare în legătură cu uh, planurile de acțiune. Dacă uh, uh, uh, va exista o deviație față de 25%. Este o chestiune cheie pentru că uh, succesul acestei propuneri depinde de Uh, redactarea planurilor de acțiune care trebuie până la urmă să fie încununate de succes, dar ar uh, necesita uh, mult timp pentru ca statele membre să răspundă acestei cerințe. Mă întreb dacă vor putea să o facă în perioada pe care le propunem. Și mai există o chestiune dacă noi vom fi solicitați să uh, colaborăm, suntem dispuși să o facem. Domnule comisar, aveți cuvântul. Da, mă bucur că uh, primim și un fel de laude din când în când din partea auditorilor, de aceea am și menționat rata erorii. Eh, faptul că a ajuns la 2,2% arată că sistemele noastre totuși funcționează. Eh, și nu atât DGAGRI și Comisia, cât și statele membre. Este, părății directe sunt un aspect politic, după cum spune domnul Figueiredo. Uh, și nu este nicio probă pentru ceea ce se spune. Uh, uh, se spune că nu există probe. Comisia a adus aceste probe. Însă, în momentul în care intri în legislația de bază a Uniunii, cu atât este nevoie de măsuri și intervenții, este nevoie de orientări și după aceea, bineînțeles, trebuie să se controleze. De aceea se creează birocrația. Asta mi se spune tot timpul din partea membrii Comisiei Agri și din partea fermierilor că trebuie să eliminăm biro- birocrația și de aceea facem această încercare. Dacă vă împotriviți, atunci uh, puteți să spuneți de ce. Însă obiectivul meu aici, astăzi, domnule președinte, nu este să apăr comisie, propunerea comisiei, ci să examinăm cum câteva dintre aspectele Uh, menționate în uh, raportul Curții de Conturi sunt critici nejustificate și am explicat deja anumite aspecte. Și cred că și membrii Curții și, la, și Colegiul Comisarilor uh, poartă această discuție în mod public. Nu am nicio idee în ce măsură argumentele comisiei vor fi luate în considerare într-un aviz viitor al Curții de Conturi. Dumneavoastră sunteți în comisia aceasta pentru a decide meritele acestui aviz și să faceți propuneri comisiei. Ați avut și ocazia de a avea un plin schimb de opinii în legătură cu rapoartele dumneavoastră pentru a decide ce vreți să faceți în viitor. Și vom conlucra în următoarele săptămâni, luni și chiar mai mult pentru a uh, stabili rezultatul final. Însă fermierii au nevoie de certitudine, predictibilitate și le putem da acest lucru doar prin asigurări la nivel politic. Bineînțeles, ceea ce fac Parlamentul European și Consiliul atunci când au avize diferite în legătură cu fondurile. Bineînțeles, acest lucru face parte din uh, procesul politic. Faptul că în martie 2018 Curtea a publicat uh, documentul în legătură cu viitorul PAC uh, ca răspuns al comunicării Comisiei din noiembrie 2017. În mare parte s-au stabilit principiile uh, propunerii legislative din iunie Documentul a fost redactat în urma unor numeroase reuniuni cu Curtea de Conturi, multe schimburi și nu mi-aduc aminte să se fi exprimat uh, critici atât de detaliate în legătură cu propunerea legislativă. Nu am avut niciun fel de indicație că existau atât de multe preocupări în legătură cu propunerea noastră legislativă. Nu ni s-a dat niciun fel de uh, indiciu. Poate că a fost vina noastră și nu am înțeles foarte bine, însă serviciile mele și eu nu am uh, avut această impresie. Am avut în jur de 10 întâlniri în ultimele 8 luni, așa că ocazia au fost. În ceea ce privește legalitatea și legalitatea plăților au fost uh, anumite abordări care au fost criticate că sunt prea complexe și că nu pun accentul pe rezultate. Acum când venim cu o propunere pentru rezultate, suntem criticați pentru acest lucru. Uh, domnul Agnew uh, uh, nu este de acord cu niciunul dintre noi, însă aspectul legalității este foarte unul clar. Și vor exista indicatori toate obiectivele, toate intervențiile vor fi în actul de bază, în, în propunerea legislativă. Poate că nu ați studiat acest lucru în profunzime, dar toate aceste aspecte care au fost menționate că ar trebui să fie în legislația de bază a Uniunii Europene sunt în propunerea publicată în iunie. Și în momentul de față, atât controlele statelor membre, cât și Uniunea Europeană sunt ex- excesive pentru beneficiarul final. Încercăm să le eliminăm pentru a veni în întâmpinarea beneficiarului final, pentru a avea un sistem puternic de performanță și nu cred, însă nu cred că uh, trecerea de la reguli la performanță și rezultate va uh, elimina legalitatea. Protejăm în continuare banii Uniunii, însă în mod mai simplu. Acest lucru va ajuta statele membre să facă simplificarea pe care o caută de ani de zile pentru a-i putea ajuta mai bine pe fermieri, uh, va putea să devină o realitate cu noile reguli. Așadar, statele membre vor putea să se asigure că bugetul mm, comunitar finanțează cheltuielile necesare. Și abordarea auditului unic în legătură cu funcționarea optimă uh, va respecta uh, cerințele Uniunii Europene. Comisia Europeană se va autosesiza dacă autoritățile de reglementare naționale nu își vor face treaba bine însă vor mai fi mai puține reguli comunitare de verificat și mai puțin accent uh, pe tranzacțiile individuale. Acest lucru nu este o problemă dacă uh, se dă uh, un mesaj de 2 versus 98%. Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vă acord acest răspuns și mulțumesc domnule Figueiredo, domnule președinte, stimați uh, eurodeputați pentru oportunitatea purtării acestei discuții. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere excepțional de interesantă. Această discuție a fost extrem de necesară, în special în momentul actual când lucrăm pe aceste propuneri legislative în legătură cu reforma PAC. Este una dintre politicile cele mai complexe ale Uniunii Europene și implică o serie de instituții și avem nevoie de aceste instrumente pentru că cheltuim banul contribuabilului. Vreau să fie foarte clar, orice fel de critici ascultăm din partea curții, curții de conturi, nu consider că sunt critici nefondate. Sunt idei care merită să fie discutate la Comisia noastră, la Comisia Europeană. Cu toții trebuie să examinăm acest aviz. În încheiere, aș spune că trebuie să fim precauți eh, atunci când criticăm PAC, pentru că toți detractorii politicilor europene așteaptă aceste critici și ar fi foarte rău dacă comisia noastră ar critica um, politica agricolă comună. Deci putem să fim critici, dar să rămânem pe fond și să fim moderați cu criticile noastre, pentru că, bineînțeles, de la o ședință la alta, am văzut uh, că oamenii încep să fie convinși că dacă cheltuim mai puțin pentru PAC, vor rămâne mai mulți bani pentru alte lucruri. Și este foarte periculos uh, dacă facem acest lucru. Uh, vă mulțumesc uh, foarte mult, așadar, și îmi pare rău că am fost atât de strict cu timpul de vorbire, însă uh, ordinea noastră de zi este foarte uh, plină în ziua de astăzi și vă mulțumesc pentru această discuție foarte deschisă. A fost până la urmă destul de plăcută și cred că relațiile între noi vor rămâne puternice. Vă mulțumesc pentru colaborare. Eh, și totuși între prieteni trebuie să spunem adevărul, pentru că putem. Vă mulțumesc foarte mult și cred că raportorul este pregătit. Așadar, vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc din nou pentru această dezbatere. Bardzo, pana, bardzo Państwa proszę o pomoc. Doamnelor și domnilor, am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Haideți să fim succinți. Domnule raportor, domnule Andriu, aveți uh, cuvântul. Pe scurt, dacă se poate. Vă mulțumesc. Dacă îmi pot permite o observație, nu cred că este un timp uh, pierdut. A fost un timp bine uh, utilizat în această dezbatere și această dezbatere uh, îmi facilitează prezentarea raportului. În primul rând, uh, aș dori să mulțumesc celor care m-au ajutat, colaboratorii mei, biroul, Alexandra Francesca din secretariatul comisiei noastre, Marie și Miron, care au participat la această muncă colectivă. Munca pe care vă propun se împarte în patru părți, pentru că știți că în cadrul uh, acestui OCM va fi modificat uh, Însă vreau să vorbesc în special despre sectorul agriculturii și uh, despre sistemul de calitate abordat în acest raport. Uh, vorbim și despre măsuri specifice pentru regiunile periferice. și, în al patrulea rând, propuneri din cadrul Comisiei legate și de dezbaterea anterioară, care se referă la propunerile de intervenție în ceea ce privește uh, dereglementarea. În legătură cu uh, prima parte, OCM, oh. uh, Pre, plecăm aici de la propunerea comisiei să acordăm Um, facilități pentru calcularea suprafețelor, pentru noile plantații. Um, aș șterge data 2030 în raportul meu, care era data prevăzută pentru um, regimul de autorizare pentru plantare. Și fac și o propunere de autorizare după aceea este vorba de uh, varietățile de vie care pot să fie plantate și anume utilizarea uh, varietății Lictiza brusca. Mm, după cum știți, să, pe, uh, pentru a extinde alegerea în ceea ce privește biodiversitatea în uh, viile uh, europene. Această alege va depinde de uh, statele membre, însă orice producător va putea să uh, facă apel la aceste varietăți. Propunerea Comisiei atenuează întrucâtva factorul uman noi am uh, preluat definiția din uh, Tratatul de la Lisabona, care spune că factorul uman este un uh, aspect esențial în stabilirea denumirii de origine controlate. Această nouă categorie nu ar corespunde categoriei vinurilor prevăzute în OCM, însă este vorba uh, și de produsele bazate pe vin, uh, produse alcoolizate, acestea nu consider că își găsesc locul în uh, organizarea comună a pieței. Așadar, propunem simplificarea procedurilor de protecție a calității vinurilor, inclusiv cele vândute prin internet sau în tranzit în Europa nu trebuie să uh, slăbim reputația vinurilor de calitate și să împiedicăm uh, înregistrarea numelor, numelor similare care putea să afecteze uh, vinurile autentice. După aceea, um, în un alt lucru care mm, se referă la viticultură nu apare în propunerea comisiei și este vorba de etichetarea vinului. Eu, după concertare cu sectorul, Uh, propun ca etichetarea vinului să fie uh, obligatorie pentru valoarea energetică și pentru lista ingredientelor conținute, cu uh, o propunere specială ca valoarea energetică să fie menționată pe etichetă și ca ingredientele să fie la latitudinea producătorului, fie pe etichetă sau nu și ca uh, consumatorul să poate să consulte de la distanță conținutul uh, vinului. Există întârzieri de punere în aplicare. Lucrurile au evoluat de la uh, demararea dosarului meu. Uh, visul este un produs viu și, și raportul evoluează. Uh, eu cred că uh, ar fi preferabil ca caloriile să fie indicate în anul următor actului de bază, pentru că uh, și cred că sectorul ar fi pentru această propunere, însă trebuie să uh, discutăm în ceea ce privește termenul, pentru că din punct de vedere tehnic pot să apară semne de întrebare pentru sector. Nu vrem să perturbăm acest sector de producție a vinurilor trebuie să uh, să dăm mai multe informații consumatorilor, însă să nu creăm uh, nici probleme producă- excesive producătorilor. Împărtășesc uh, majoritatea propunerilor care vizează simplificarea și raționalizarea legislației, sistemul de calitate și să susținem politica de calitate. Însă, resping propunerea Comisiei de a elimina din caietul de sarcini al denumirilor geografice uh, vinurile în care produsul este originar din zona geografică, de exemplu. Iau ca exemplu producătorii din Corsica, unde uh, s-ar putea exporta o parte din Uh, produse din alte zone europene și după aceea să fie etichetate ca și produse de porc din Corsica, ceea ce ar uh, periclita calitatea acestor produse. Ca și în cazul vinurilor, propun uh, alinierea denumirilor de origine și apelațiilor geografice într-un cadru mai adaptat acestei chestiuni. Sunt o serie de elemente care țin de scăderea um, pachetelor financiare de către Comisie. În al patrulea punct, care mi se pare că se orientează fundamental în acest sens, ține de chestiunea reglementării. Pentru că și asta se leagă și de dezbaterea pe care tocmai am purtat-o, pentru că trebuie să evaluăm, evaluăm mizele. Propunerea comisiei nu ține cont de veniturile reale și de volatilitatea prețurilor. Eu consider că faptul că Comisia a rămas tăcută în legătură cu partea economică a PAC nu răspunde mizelor pe care trebuie să le avem în vedere. Și a, aici apare o abordare ideologică și centrul elementelor comisiei care nu răspund elementelor uh, actuale, fără a cădea în uh, greșelile trecutului, uh, nu trebuie să pute, ar trebui să putem adapta, adapta instrumente deja existente organizării Comunia pieței. Aceste instrumente complementare pot să fie adaptate tuturor sectoarelor, sectoarelor pentru a permite o reacție rapidă și mobilizată în cazul în diverse situații. Aceste instrumente trebuie să eh, sensibilizeze comisia și organizațiile profesionale. Aici eh, în schimbul pe care l-am avut cu domnul Hogan, aș pune accentul pe o declarație, <laughs> aș, aș face o declarație de iubire comisiei, o iubire, cum după cum știți, domnule președinte, asta, dacă îți declari iubirea, trebuie să dai și dovezi. Eu propun, de fapt, să uh, punem comisia în centrul acestui proces pentru a juca rolul de uh, autoritate de reglementare sectorială. Asta îmi doresc. După aceea, în legătură cu um, regulamentele propuse, Comisia ar trebui să vină cu două documente, unul în legătură cu uh, diversele tipuri de criză la care, pe care le are în vedere și în al doilea rând să ne spună în al doilea raport, răspunsurile care pot să fie aduse în caz de criză pe fiecare tip de criză identificat. Acest lucru ar fi necesar, după părerea mea, pentru ca Comisia să definească ceea ce consideră că este o criză. După aceea, în momentul de față trebuie să îmbunătățim transparența, transparența pre- pieței, uh, punând în comun datele de pe piață, datele colectate în ceea ce privește procedurile de comunicare pentru a permite o mai bună ghidare a pieței. Este un mecanism de transparență care ar trebui să ne ajute și care să uh, servească de alertă în legătură cu anumite uh, exporturi din statele terțe către Uniunea Europeană. Trebuie să examinăm și schimburile fizice și schimburile pe piețele financiare și, de asemenea, piața de comerț cu amănuntul pentru a îmbunătăți transparența piețelor, și aici Comisia are un rol fundamental, și de a introduce un sistem de declarație voluntară a producției, cu un sistem adaptat tuturor producțiilor. Este vorba așadar de o bază de cooperare între Consiliu, Comisie și Parlament. Noi nu trebuie să ne regăsim în aceeași situație ca în timpul crizei laptelui, când Parlamentul a fost marginalizat. Deci vă propun să introducem elemente de strategie într-un cadru precis de performanță pentru ca uh, Comisia să propună pentru uh, autoritățile de gestiune, pentru statele membre și pe fiecare pilon. Deci, consolidarea uh, rolului agricultorului în lanțul alimentar. Așadar, să, ca Parlamentul nostru să se angajeze în continuare în omnibus, să susținem uh, Uh, munca colegilor Des, De castru de Antan, care au lucrat pe regulamentul Omnibus pentru ca acest uh, proiect uh, să fie ceea ce trebuie să fie. După aceea, datele trebuie să fie acordate agricultorilor pentru a se putea organiza mai bine pe piață și de asemenea organizațiilor de produc- productori. Ar trebui să trimiterea la transferul de proprietate și să se clarifice clauza prețurilor care nu mai este de actualitate. După aceea, pentru asociațiile profesionale, cu posibilitatea contact, contractelor tripartite în pentru a ă, se elimina intermediarii. Și închei intervenția publică, pentru că propun să se acționeze direct, ținând cont de Brexit în momentul de astăzi și problemele ă, sanitare rezultate în urma pestei porcine. Așadar, intervenții, am avut intervenții pe lapte, trebuie să actualizăm prețul de referință, ă, prag, ținând cont de inflație. Pe lângă aceste lucruri, trebuie să uh, facilităm uh, măsuri pentru carnea de bovine, porcine, pentru a permite o admisibilitate și o uh, simplificare a comerțului pe teritoriul Uniunii Europene, să evităm concurența între uh, producătorii europeni și cei din statele terțe și să protejăm consumatorii și să informăm în legătură cu alimentarea animalului și trasabilitatea produselor. După aceea, generalizarea reglementării ofertei, care să fie extinsă la toate produsele europene și naționale. Deci, la mm, denumirile de origine protejate, aceste modalități să poată să fie utilizate pentru a reglementa toate aceste denumiri. După aceea, în relațiile cu statele terțe, trebuie să introducem o clauză de salvgardare pentru a ne asigura că lucrurile vor uh, decurge conform regulilor. Vă mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați permis să prezint în rezumat conținutul raportului meu. Nu v-am întrerupt pentru că sunteți raportorul. Bun. Raportorii din umbră, fiecare are un minut și jumătate. Domnul Dantin. Raportul colegului nostru, Andrieu, este o bază de lucru pe care doresc să o salut și pentru care îi mulțumesc. Acest raport are două părți, o parte unde analizează propunerile comisiei, cred că uh, global uh, ne Uh, regăsim în aceste propuneri, în ceea ce privește politica de calitate, autorizația, autorizarea uh, plantațiilor și vinul dezalcoolizat. În ceea ce privește elementele care nu sunt cuprinse în uh, propunerea comisiei, deci care sunt propunerile domnului Andrieu, vreau să Uh, susțin această evoluție a cadrului OCM. Nu cred că trebuie să uh, punem prea mult sub semnul întrebării. Deci trebuie să uh, fim foarte prudenți, să nu pierdem ceea ce am obținut prin omnibus. Propunerea are uh, trei uh, puncte, stabilizarea, transparența piețelor, folosirea tuturor instrumentelor care ar permite o transparență mai mare a piețelor. Parlamentul a votat acest lucru în 2013, trebuie să ne zbatem ca Consiliul să aprobe acest lucru. În uh, ceea ce privește funcționarea lanțului de aprovizionare, uh, o să vedem uh, ce se face uh, în raportul de Castro, care este în trilog. Poate va trebui să ajustăm sau să completăm o serie de lucruri, însă cred că produ- protecția produselor de calitate trebuie să fie uh, preocuparea noastră, linia de forță și sunt pentru armonizarea procedurilor cu în același timp o oarecare descentralizare a acestor uh, proceduri atunci când e vorba de elemente minore apoi uh, rezerva de criză care se regăsește în mai multe locuri și care intervine în uh, OCM. Cred că trebuie să fim uh, foarte clari, este vorba Există instrumente ale piețelor care trebuie să fie distinse de gestionarea marelor crize și cele 400 de milioane care sunt anunțate trebuie să folosească la uh, gestionarea în caz de criză și nu la gestionarea obișnuită a piețelor. Comisia nu dorește să intervină în aceste instrumente. Cred că Parlamentul are uh, voința de a stabili un minim de reglementare uh, trebuie să asigurăm Uh, vizibilitatea pe uh, piața internă. Nu putem să dorim să uh, negociem acorduri comerciale și să nu securizăm piața propriilor noștri uh, producători, care uh, funcționează cu reguli mai draconice decât oriunde în lume. Mulțumesc, domnul Müller. Doamna Miller. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegului Andriu pentru acest raport foarte cuprinzător. Noi uh, uh, în cadrul redactării Omnibus al uh, Regulamentului General pentru Piața Internă am fost foarte activ. Credeam că nu trebuie să mai întreprindem prea multe, Acum, uh, iată, avem multe propuneri iarăși pe masa de lucru, le vom analiza cu atenție. Propunerile comisiei legate de indicațiile geografice mi se par a fi din principiu foarte pozitive iar o simplificare a sistemului cu o înregistrare mai rapidă uh, de asemenea uh, este salutară. De asemenea, găsesc că este binevenit ca vinurile ă, fără conținut de alcool să poată să ajungă pe piață, pentru că eu cred că atunci când ești ă, pe drum ă, undeva în grup să poți bea totuși un pahar de vin fără alcool așa cum ne-am obișnuit să bem și bere fără alcool. Există multe aspecte la care trebuie să ne gândim, nu doar uh, o ofertă pentru femeile însărcinate, dar există și persoane care nu suportă, nu tolerează alcoolul. Există uh, în clipa de față uh, evoluții în cercetare, deci anumite soiuri nu ar trebui să mai fie interzise. Iar în ce privește uh, organismele producătorilor, trebuie să ne gândim dacă nu îi punem la același nivel cu fabricile de lactate. Mulțumesc, domnul Weiss. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegului Andriu pentru activitatea desfășurată atunci când uh, trebuie să intervenim pe piață, uh, deja se pare că este o intervenție tardivă. Noi ar trebui uh, să dezvoltăm mecanisme anticipând anumite probleme. Deci, trebuie să ne gândim dacă nu acceptăm și organizațiile producătorilor uh, din uh, toate domeniile. Da, uh, și colega Müller spune că ar trebui să acceptăm cât mai multe tipuri de vinuri. Iar în ce privește etichetarea, ar trebui să existe posibilitatea și de a face o trimitere pentru un site personal, acolo unde producătorii uh, sunt foarte mici. Domnul Zulo. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru text se referă la multe aspecte și o să mă concentrez asupra câtorva aspecte care mă interesează în mod deosebit măsuri legate de monitorizarea aprovizionării. În unele uh, sectoare acest lucru a fost dezamăgitor. Trebuie să vedem dacă este o idee bună să extindem aceste măsuri care au fost uh, pozitive pentru alte sectoare. Noi suntem pentru mijloacele care promovează o mai bună asociere a producătorilor. Însă, cât privește vinul, sunt de acord că ar trebui să ne împotrivim schimbării definiției Uh, denumirii de origine așa cum este uh, definită în acordul TRIPS. Mă îngrijorează folosirea unor soiuri de struguri care nu au fost autorizate până acum. Acest lucru ar putea să aibă un impact asupra producției noastre, însă nu trebuie să subestimăm acest lucru nu mi este foarte clar care ar fi avantajele, uh, cu excepția faptului că ar fi posibil să producem vin din uh, terțe țări care deja folosesc aceste soiuri uh, de struguri nu suntem, nu ne opunem inovării, însă considerăm că vinurile fără alcool sunt un produs industrial și nu un produs legat de regiunile noastre. Domnul uh, raportul prezentat de colegul nostru Andrieu amestecă o serie de preocupări interesante, dar și unele care nu sunt uh, oportune, chiar dacă au fost uh, cât se poate de uh, clar atunci când e vorba de poziționarea sa categoria vinurilor fără alcool, crearea acestei noi categorii de vinuri fără alcool nu corespund uh, în uh, definiției uh, date în 7.2 uh, din regulament și se asimilează unor produse industriale. Aceste produse pe bază de vin nu pot să țină de regulile OCM, ci de regulamentul 251 privind vinurile aromatizate. Nu putem, deci, să le Uh, asimilăm unor produse vinii viticole, ci catalog, catalogelor de uh, uh, sucuri de fructe. Uh, există în ceea ce privește sectorul uh, vin o serie de uh, riscuri de perturbare a pieței, ținând cont de situația Brexitului și situația sanitară, pesta porcină și piața uh, zahărului care este preocupantă. Liberalizarea contingentelor uh, de zahăr a fost urmată de o uh, criză gravă cu o scădere de 30% în câteva luni. Comisia nu dorește să intervină pe piață, așa că se face o autoreglementare. Acesta figurează printre produsele care pot să beneficieze de o stocare privată și uh, de uh, intervenția publică. Mulțumesc! Domnul Erdos, pentru un minut, nu mai mult. Mulțumesc foarte mult! Két konkrét dolgot említsek önnek. Terminat. O să, în primul rând, avem uh, un buget uh, pentru laptele uh, în școală care trebuie să fie susținut ca inițiativă pentru că alminter ar scădea eficiența programului. Acest lucru este legat parțial de organizarea comună uh, a uh, pieții în uh, cadrul PAC. Este important să subliniem acest lucru în contextul raportului și în contextul raportului Garcia. Pe de altă parte, cred că este periculos să, să facem acest pas. să propus protejarea lor cred că nu este timpul să facem acest lucru pentru că nu putem să prevedem uh, acest uh, efect asupra vinurilor de calitate din Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule președinte. Trei observații legate de vinuri, domnul Dorfman. În ce privește uh, plantațiile uh, viticole uh, și cele două specii de viță, mm, eu cred că uh, există vițele curate, cum sunt uh, Clinton sau Isabela. Avem însă 5.000 de soiuri de viță în Europa și uh, sunt de bună calitate. Eu cred că cele câteva situații situații pe care le avem în uh, Austria și Italia nu trebuie să fie generalizate iar uh, atâta timp cât poți să uh, adaugi alcool vinului sub formă de zahăr sau chiar de um, alcool, de ce să nu poți și să dezalcoolizezi vinul? Cum există bere fără alcool, poate să apară pe piață și vinul fără alcool. Sunt uh, raportor pentru avizul din Comisia Envi pe acest raport. Domnul Andrieu, prin raportul său, uh, modifică până la urmă prevederile legate de uh, etichetări care țin uh, strict de competența ENVI. Știți, uh, noi în Comisia ENVI nu elaborăm modificări la PAC. Deci, în ce privește regula uh, 53 plus, sunt de acord să avem o cooperare consolidată, dar uh, domnul Andreu până acum nu m-a contactat. A existat o întâlnire cu raportorii din umbră la nivelul Comisiei Agri, uh, la care eu nu am fost invitat, deși s-a încheiat un acord între cele două comisii. Deci, până la urmă, Envi va insista asupra competențelor sale și uh, vom, uh, ne vom pune piedici reciproc trebuie să uh, ținem seama și de opinia altora, să nu încercăm să ne impunem în totalitate propriile idei. Eu sper ca raportorul până la urmă să-și modifice puțin metodologia, altfel vom fi în dezacord cu Envi. Președintele, vă rog foarte mult să aveți intervenții scurte. O să fiu foarte succintă pentru că colegii au spus deja o serie de lucruri. În ceea ce privește uh, extinderea produselor uh, admisibile, uh, sper că uh, zahărul face parte pentru că uh, sunt dificultăți. Uh, subliniez faptul că se opune Um, scăderea în ceea ce privește etichetarea, un amendament la propunerea sa privind uh, vinul, o să iau legătura cu el pentru a mă asigura că suntem pe aceeași linie în această uh, privință. În ceea ce privește organizarea producătorilor, astăzi avem uh, o mișcare de fond care se um, organizează pentru mai multă producție pe un circuit scurt. Asta înseamnă organizarea OCM-ului. Uh, Mulțumesc, domnule uh, președinte. Doamna Hoibuch. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mă concentrez asupra unui singur punct. Este vorba despre strategia raportorului față de crizele care pot să apară pe piață. Să există uh, un management pentru situațiile de criză legate de cantități voluntare și, într-adevăr, putem să tragem concluzii în urma crizei laptului, laptelui, pentru că, de fapt, uh, au fost uh, distruse, că au căzut prețurile și fermierii au avut de suferit. Trebuie să introducem un mecanism. Există deja uh, un oficiu de monitorizare care trebuie să fie dotat corespunzător pentru a putea declanșa reacții pentru situații situațiile de criză. Deci, eh, eu în Comisia DEVE sunt raportoare și pot să apară supraproducții pe piețele internaționale și mai ales pe piețele țărilor în curs de dezvoltare, care pot să aibă eh, un impact fatal. Domnul Santos. Obrigado, domnule președinte. Dar a limitação de tempo, permitam-me que me concentre num aspecto. Mulțumesc, domnule președinte dar fiindcă nu am mult timp la dispoziție, o să mă acces pe câteva chestiuni, măsuri specifice uh, pentru agricultură, uh, pentru uh, regiunile îndepărtate. Această schemă are articolul 339 ca temei juridic, care recunoaște că aceste zone au nevoi speciale. aceste nevoi speciale nu pot să fie uh, acoperite de actualele măsuri uh, PAC la, în cadrul primului pilon. Așadar, în mod clar, trebuie să menținem această schemă și să îi dăm o finanțare uh, adecvată. Deci vreau să vă cer sprijinul ținând cont de ceea ce a, tocmai a propus raportorul și anume proiectarea Uh, propunerii Comisiei pentru acest uh, mecanism. Și de asemenea, să sporim eforturile uh, și să depășim actualele constrângeri bugetare pe care le avem. În al doilea rând, în ceea ce privește vinul, în ceea ce privește autorizațiile de plantare. Acest lucru este oarecum riscant și uh, propuneți 2023. Uh, Cred că ar fi mai bine să propunem uh, terminarea în 2040. 2023 este un termen prea scurt. Și în uh, ceea ce privește vitis lambrusca, nu știu dacă trebuie să aprobăm uh, un, uh, o viță hibrid atunci când aceasta nu este caracterizată de o calitate uh, ridicată. Este o viță hibrid și apoi nu sunt pentru eliminarea articolului 222 pentru că am fi lipsiți de un instrument de gestionare în caz de criză. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc raportorului pentru consensul exprimat uh, în legătură cu finanțarea. Trebuie să uh, consolidăm acest lucru și să ne amintim că Hogan în iunie a fost invitat aici și a spus că nu va uh, reduce finanțarea POSEI și noi vom rămâne ferm pe această poziție. Vreau să uh, subliniez și necesitatea ca POSEI să fie uh, independent în cadrul pilonului 2 în pilonul întâi, POSEI nu poate să intre în planurile strategice PAC. Uh, și nu putem să avem un guvern care să intervină ca un intermediar în negocieri. Trebuie să fie direct cu Uniunea Europeană. Da, foarte uh, pe scurt. În primul rând, dați-mi voie să-i mulțumesc uh, lui Andrieu pentru munca sa excelentă într-o perioadă de timp foarte scurtă. Acest raport este o îmbunătățire a propunerii Comisiei în mai multe uh, puncte. E vorba despre uh, schemele de calitate, indicațiile geografice, extinderea uh, furnizării, uh, gestionarea și măsuri de transparență uh, a pieței plus uh, ceea ce facem la directiva privind uh, practicile abuzive. Totuși, sunt de acord cu Michel Dantin. Am uh, reușit să obținem rezultate foarte bune cu Omnibus. Hai să fim foarte atenți, să nu redeschidem uh, o uh, dezbatere foarte dificilă și vă reamintesc că această dezbatere a avut o critică în jurnalul oficial. Deci vreau să vă avertizez asupra acestui risc potențial. Domnul Caputo, mulțumesc și eu vreau să mulțumesc, să-i mulțumesc lui Eric pentru munca excelentă pe care a făcut-o și să-i mulțumesc și pentru uh, ambiția uh, cu, care a, cu care a adăugat uh, elemente la propunerea uh, comisiei. Intervenția publică trebuie să ofere o plasă de siguranță în continuare. precum și consolidarea uh, asociațiilor de uh, producători Uh, trebuie să uh, consolidăm și instrumentele care ar uh, simplifica distribuirea alimentelor și ar îmbunătăți trasabilitatea produselor. În ceea ce privește sectorul biodinamic, cred că trebuie să acordăm mai multă flexibilitate uh, autorizațiilor și mă opun propunerii comisiei care dorește să modifice definiția uh, Uh, denumirilor de origine protejate, care uh, nu este binevenită. În ceea ce privește vinurile fără alcool, trebuie să urmăm tendințele uh, pieței, însă trebuie să distingem un produs de vinul propriu-zis. Domnul Buda vreau doar să atrag atenția asupra nevoii de a defini lanțul scurt de aprovizionare ca fiind un element uh, extrem de uh, util pentru fermieri pentru a se crea o piață înăuntrul care să-și poată să-și valorizeze uh, produsele deoarece știm că de multe ori fermierii au dificultăți majore în valorificarea produselor iar această chestiune definirea lanțului scurt de aprovizionare este importantă pentru a veni în sprijinul acestora. mulțumesc. Doamnelor și domnilor, cred că o să dau cuvântul Comisiei. Vă rog să interveniți nu mai mult de cinci minute. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule președinte. O să fiu uh, cât se poate de succint. Mă așteaptă un trilog la ora 6.30 și uh, aceasta uh, este o altă întâlnire importantă a zilei. Vreau să mulțumesc raportorului pentru că a prezentat uh, un raport extrem de bogat. Dacă am fi prezentat uh, un asemenea raport, ar fi trebuit să facem un studiu de impact uh, de un an și jumătate, însă am optat pentru o variantă mai bună. Cred că un lucru care nu este încă clar sau nu are suficientă substanță este interacțiunea în, între raportul uh, uh privind regulamentul privind uh, OCM-ul uh, și uh, regulamentul privind planificarea strategică. Propunerea făcută de comisie în uh, regulamentul privind uh, planul strategic, uh, deschiderea um, operațiunilor pentru alte sectoare, alocarea de fonduri pentru aceste măsuri. Acest lucru poate să aibă un impact semnificativ asupra gestionării piețelor private și consolidării organizațiilor de producători în lanțul de aprovizionare. Apoi, uh, sunt puncte specifice în raport. Consecvența politicii uh, este importantă, deci trebuie să încercăm să avem în vedere acest lucru. Aș vrea să comentez uh, asupra piețelor, lanțului alimentar, apoi vinuri. În ceea ce privește propunerea privind gestionarea pieții, am fost foarte șovăielnici pentru că, după părerea noastră, orientarea politică care a fost uh, prezentă de uh, ani de zile uh, este că uh, pacul trebuie să fie orientat către piață, însoțit însă și de o plasă uh, de siguranță operațională. Ceea ce a propus uh, raportorul merge dincolo de acest plasă de siguranță. Și întrebarea dacă aceasta este o deviere sau o schimbare uh, totală de direcție în ceea ce privește uh, pacul ca o politică orientată către piață. La Curtea de Conturi uh, am discutat despre scopul plăților directe și, într-adevăr, dacă sporim impactul măsurilor de piață considerabil, atunci justificarea plăților directe cele cuplate ar fi pusă în discuție în paralel. Așadar, suntem sceptici în legătură cu indexarea prețurilor de intervenție, pentru că asta mai devreme sau mai târziu ar duce la o folosire pe scară largă a măsurilor de intervenție cu impact asupra bugetului, cu consecințe bugetare în sensul că trebuie să știm dacă am cumpărat un produs, unde să-l punem mai târziu atunci când pleacă uh, din uh, uh, zona de depozitare Uh, se propune o oarecare instituționalizare cu retragerea unui uh, program uh, instituit în mijlocul crizei de către Comisie pentru toate sectoarele aproape. Sunt oarecum iritat de faptul că ar trebui să analizăm foarte atent cum uh, acest lucru s-ar petrece și ce semnale s-ar uh, duce către producători. În uh, ceea ce privește măsurile, am încercat astăzi în discuția cu regulamentul orizontal să clarific poziția Comisiei la urma urmei trebuie să facem distinție între măsuri de piață și măsuri în caz de criză, însă Uh, totul se reduce la întrebarea de unde vin banii. Atâta vreme cât banii vin de la buget, probabil că este calea cea mai ușoară și mai practică uh, de uh, a organiza lucrurile printr-o rezervă pentru agricultură. În ceea ce este lanțul alimentar, o să mă refer la ceea ce a spus domnul Dantin, omnibusul a făcut foarte mult, cu un an în urmă am avut niște experiențe concrete, palpabile cu aceste dispozitive și nu cred că trebuie să deschidem uh, cutia Pandorei și să periclităm, și pe bună dreptate a spus domnule Dantin, să periclităm ceea ce s-a realizat deja. În ceea ce frește transparența pieței, știți, uh, Comisia în momentul de față face o analiză uh, temeinică aprofundată care uh, va fi urmată de noi măsuri pentru a crește transparența prețurilor în lanțul alimentar. Este un lucru în curs. Nu știu dacă e nevoie de acțiuni. În ceea ce privește legea concurenței, am spus că există o nouă regulă care trebuie să fie testată înainte de a fi revizuită. Uh, să mă refer acum la pachetul vin. Uh, raportorul uh, cere o schemă de autorizare pentru plantarea viței de, vilă care, viței de vie care să fie după 2030 pe baza realizărilor de până atunci. Punctul nostru de vedere este că după trei ani de implementare a acestui program este mult prea devreme să facem acest lucru permanent. Uh, trebuie există uh, uh, o, plani- o evaluare, mă scuzați, este planificată pentru 2023 și această evaluare ar fi redundantă uh, dacă noi ajungem la concluzia că trebuie să avem un program sau o schemă uh, fără uh, permanentă. Apoi, uh, soiurile interzise și uh, permiterea uh, dată statelor uh, membre să uh, clasifice vitis la brusca. Comisia este de părere că o asemenea politică restrictivă nu mai este justificată. Raportorul Uh, consideră că vinurile fără alcool sau parțial dezacolizate nu pot să beneficieze de aceeași etichetare ca vinul, ceea ce ar respinge într totul uh, propunerea Comisiei. Comisia consideră că această uh, propunere este pertinentă, relevantă pentru piața, piața vinului de azi și de mâine, care devine tot mai competitivă. Cred că este îndatorirea politicii noastre să oferim uh, uh, producătorilor de vin toate instrumentele pentru ca aceștia să rămână competitivi, protejând în același timp uh, specificul vinurilor și m-aș referi la faptul că și în viitor fiecare vin fără alcool va fi un produs derivat din vin. Ideea este nu să inventăm un nou produs care să fie numit vin fără alcool, care să nu fie Uh, derivat din vin. Deci nu văd de ce acest lucru nu este posibil. Apoi, acceptă provocarea de a discuta uh, etichetarea și cali, uh, calităților nutritive. Înțeleg că există discuții uh, pentru a ține cont uh, de uh, părerea Comisiei Envi. Propunerea comisiei adoptată în 2018 nu conține o propunere privind elemente uh, adiționale uh, din regula, față de regulamentul 1308. Acest lucru este generat de raportul din 2017 uh, al Comisiei uh, privind uh, lista ingredientelor uh, obligatorii. Comisia încă evaluează propunerea făcută de industrie. Ne dăm seama că sectorul vinului uh, susține o propunere sectorială prin de uh, vinul și uh, există inițiative la nivelul statelor membre în ceea ce privește etichetarea. Analizăm toate acestea cu mare interes și uh, vom urmări și discuțiile. În legătură cu indicațiile geografice, salutăm propunerile făcute în raport de a îmbunătăți uh, textul și suntem gata să le discutăm într-o manieră deschisă. Cred că pot să mă opresc uh, aici ca întotdeauna Comisia este gata să poarte discuții uh, cu caracter uh, tehnic sau să explicăm reținerea noastră uh, cu privire la o serie de aspecte conținute în raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Totul sună foarte încurajator și dau cuvântul acum raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă pot să fac o sinteză a spuselor comisiei, suntem de acord în legătură cu ceea ce s-a uh, spus și s-a scris, e foarte bine. Totuși, uh, subiectul este important, dar trebuie să ne gândim uh, că e vorba doar de 3%. Uh, uh, cunoaștem uh, organizarea atunci când se vinde carne, dar în ce privește vinul, deja se consumă toată suma de care dispunem. Dar, de fapt, banii sunt insuficienți față de provocări. Și am vorbit de aspectele din toate sectoarele. Uh, și Michel Danten și Paul de Castro și Comisia uh, s-au uh, referit la ceea ce am reușit să obținem prin regulamentul Omnibus. Deci, interesul este să vedem dacă putem progresa, dacă putem să ne servim de baza de lucru care s-a constituit deja prin omnibus. Pentru că în clipa de față apar uh, probleme uh, noi care să ne permită să accelerăm uh, acțiunea. În ce privește vinul fără alcool? E vorba de produse derivate din vin, dar din care se extrage alcoolul deci uh, sunt uh, vinuri aromatizate, dar uh, trebuie să le scoatem din lista produselor prevăzute de OMC. Pentru că definiția din OMC înseamnă că vinul are un conținut de 0,5% alcool. Deci, dorim să introducem o categorie de vinuri care este precizată în raport. Iar în ce privește varietățile de viță, statele membre vor avea posibilitatea să opteze pentru tipurile de viță, dar pentru perioada 2021-2027 ă, ă, trebuie să anticipăm și producerea unor schimbări climatice. Deci ă, creăm posibilitatea, nu obligația de a folosi și noile cupaje, ținând seama de schimbările climatice și impactul lor asupra agriculturii. Oricum, mi se pare că este o idee interesantă pe care o putem introduce în raport. Nu este vorba de a accepta uh, până la urmă o uh, retragere de fonduri din uh, anvelopa existentă. Iar domnule Dorfman Vă propun să ne întâlnim în uh, cadrul uh, ședinței cu raportorii din umbră și uh, cred că ceea ce am propus ține și de competența Comisiei Agri. Nu este prea târziu sau prea uh, repede să, ne țin, să ținem seama de necesitățile consumatorului în ce privește etichetările. Mulțumesc uh, sectorului viticol din uh, Europa care uh, a lucrat asupra necesității de a preciza și Um, cantitatea de calorii conținută și așa cum uh, menționăm ingredientele, aditivii, este important să menționăm și caloriile. Dar uh, noi, practic, uh, ținem seama de nevoile sectorului. Trebuie să fim atenți în legătură cu dinamica evoluțiilor pe alte continente pentru că sectorul viticol din Europa nu trebuie să facă pași înapoi. Uh, trebuie să ținem seama deci de nevoile consumatorului și mai ales de populația tânără. Și uh, noi uh, discutăm despre o perspectivă. Nu trebuie să întârziem, trebuie să avem o reglementare corespunzătoare în uh, sectorul vitivinicol. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru răbdare și aștept să continuăm uh, alert activitatea noastră. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Ce uh, trebuie să mai spun este că data de 3 decembrie este termenul limită de depunere a amendamentelor, ca și pentru celelalte trei rapoarte legislative. Îmi pare rău că a trebuit să vă grăbesc, dar nu dispuneam de mai mult timp. Doamnelor și domnilor, Acum o salut pe vicepreședinta Comisiei DEVE, care va coprezida Uh, punctul următor de pe ordinea de zi, de fapt punctele 10 și 11. Dar, uh, de fapt, noi nu am uh, discutat despre punctul 9. Domnul De Castro a trebuit să ne părăsească. domnia sa va ă, dori să intervină pe marginea punctului 10. Domnul De Castro, aveți cuvântul. Mulțumesc. Doream doar să spun că avem un raport al misiunii care a fost redactat foarte bine de către cele două secretariate, Agri și Deve, care au lucrat împreună la această misiune la Madrid unde o serie de colegi au participat, Maria Hoibuc, Clara Aguilera și alții de la alte comisii, inclusiv DEVE. A fost uh, o misiune foarte importantă și nu vreau să vorbesc foarte mult timp într-o zi atât de ocupată. Uh, vreau o zi atât de plină. Aș dori doar să spun că acest raport reflectă foarte bine discuțiile de la Madrid de la uh, Senatul uh, spaniol. A fost o dezbatere foarte interesantă. FAO a transmis o serie de mesaje foarte importante și interesante care au fost în uh, uh și am discutat despre importanța uh, obiectivelor de dezvoltare durabilă Um, raportul de misiune este extrem de um, competent și descrie exact uh, ce s-a întâmplat. Dacă aveți da, nevoie de orice fel de informații conținut, din conținutul discuțiilor, puteți uh, consulta acest uh, raport. Poate ar putea să purtăm o discuție în acest sens nu neapărat acum, când tocmai am purtat o dezbatere în legătură cu PAC, însă poate uh, mai uh, la un moment dat, pentru că malnutriția și foamea în lume reprezintă o temă extrem de importantă. Vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți, văd că există o persoană care dorește să intervină. Deci, foarte pe scurt, doream să subliniez ceea ce a spus Paulo de Castro. Dacă ne gândim la situația foametei pe planetă, situația este foarte gravă și ar trebui ca ceea ce uh, am început ca primă ședință parlamentară comună la Madrid să continuăm. Acolo țările și-au prezentat situația, dar trebuie să ne continuăm eforturile și mi-aș dori ca un număr mai mare de parlamentari să se implice, pentru că foarte puține țări din Europa au fost prezente. Germania, de pildă, nu a fost prezentă. Cred că trebuie să lucrăm intens și foarte concentrat. Czy w takim razie że... Mulțumesc. Presupun că informația a fost recepționată corect și cred că Vom reveni asupra acestui subiect în Comisia Agri și DV, deci probabil că vor mai exista și alte ocazii în perioada acestui mandat pentru a avea un schimb de vedere în ce privește malnutriția, foametea. Uh, suntem foarte interesați uh, de acest subiect. Cred că Mulți spun că dacă privim la politica agrară comună, ea este un important contributor la uh, măsuri uh, de combatere a foametei. Dacă nu există alte observații, vă propun să încheiem uh, punctul 10 și să trecem la punctul 11 și după aceea vom reveni la punctul 9. Îmi cer scuze celor care au așteptat să intervină la punctul 9 pentru că uh, trebuie să avem uh, un schimb de vederi cu Tom Ano, care face parte dintr-un uh, grup de lucru pentru Africa și l-aș ruga pe domnul Ano să vină în prezidiu pentru a putea interveni. Dar este în sală? Czy jest już z nami na sali pan... Domnul Arnold este prezent în sală? Domnul Tom Arnold. A, to musimy, musimy chwilę poczekać, tak? Bardzo. Bun, deci putem să așteptăm puțin. Doamna copreședintă, poate doriți să interveniți dumneavoastră.